Ja, guten Nachmittag. Bună ziua așadar. Bun venit la ședința noastră, vă rog să luați loc. Avem scaune pentru toată lumea. Nu trebuie să stați în picioare. Deschid așadar această ședință. Ordinea de zi o aveți. Nu am fost informată de eventuale modificări, o considerăm adoptată la punctul 2, regimul lingvistic, așa cum apar aici în document și așa cum știți, întâlnirea poate fi urmărită online, iar recomandările coordonatorilor au fost acceptate dacă nu se face nicio altă observație până la sfârșitul ședinței. Și ajungem la punctul 3 de pe ordinea de zi. După uciderea jurnalistului Ian Cuciac și a um, soției sale, am avut o delegație în, uh, ne-am deplasat în Slovecia, în Slovacia, scuze. Vă rog să faceți liniște, să părăsiți sala, dacă nu puteți face liniște, nu pot lucra în aceste condiții. Și valabil și pentru voi acolo în spate. după vizita în uh, Slovacia. Am participat așadar la această ședință împreună cu alți doi reprezentanți din Comisia de Control Bugetar și acum vrem să facem și o deplasare a comisiei noastre. Am avansat cu câțiva pași. Vă aduceți aminte că jurnalistul respectiv uh, a scris despre folosirea de fonduri europene. Cel puțin așa arăta ultimul articol pe care lucra, care nu a venit însă cu informații noi. Sincer să vă spun, tot nu știm care a fost motivul crimei. Dar încă de pe atunci, în timpul vizitei, ne-am uitat la fondurile agricole și cele pentru dezvoltare rurală și știți cum e, când verificăm, mereu descoperim câte ceva și așa a fost și acum. Atât la plățile indirecte am găsit câteva lucruri și la structura cheltuielilor agricole în Slovacia am descoperit așadar câteva lucruri pe care nu le-am văzut niciunde altundeva în Uniunea Europeană. Și am luat legătura și cu fermieri din estul Slovaciei care ne-au confirmat că au fost în legătură cu jurnalistul, adică și acesta luase legăt- avusese contacte cu ei, um, au fost arestați câțiva suspecți, dar nu e nimic clar încă. Există însă motive bune pentru a ne deplasa în Slovacia și a verifica la fața locului neajunsurile pe care le-am descoperit și pentru a le aprofunda. aș vrea să mai spun că l-am audiat pe șeful Agenției pentru Plăți Directe, avem un, și un chestionar cu peste 30 de întrebări, ne-a răspuns la acelea și doresc să mulțumesc pentru aceasta și cred că pentru Slovacia e important și pentru importanța fondurilor europene să mergem acolo, să începem din est și să mergem spre capitală. Uh, punctul acesta de pe ordinea de zi, asta urmărește să pregătească vizita pe care o vom face între 17 și 19 decembrie. Mă bucur de toți că vom participa într-un număr atât de mare, cred că e o vizită importantă și să nu uităm că e vorba de imaginea fondurilor europene, deci este sarcina noastră să uh, jucăm, să aducem acest aport. <clears throat> Programul îl aveți la Cosice, în estul Slovaciei, avem întâlniri cu regiunile. Apoi, cu fermierii și uh, reprezentanții acestora. Și vom întâlni la fața locului și pe fermierii pe care am avut în Parlament invitați Uh, avem acum interpreți proprii pentru că cu interpreții cu care am lucrat la fața locului nu ne-am prea descurcat. Vom avea și seara o discuție cu agenția de plăți și cu niște ONG-uri. Și în încheiere vom avea o zi la Bratislava. Îi vom uh, audia pe suspecții obișnuiți, între ghilimele, procurorul general, Doamna ministru agriculturii, pe care am întâlnit-o deja odată, prim-ministrul și pe acesta l-am uh, mai uh, cunoscut și președintele Republicii Slovacia, <clears throat> pentru că au existat observații și din partea sa despre corupție și despre această corupție tolerată de guvern. Am dorit să discutăm cu dânsul și, de cei, și cu ceilalți afectați. E clar că astfel de discuții au și un... sau pe mine mă interesează faptele, indiferent că există un substrat politic sau nu. Aș da acum cuvântul comisiei. Doamna Borșman, care va veni și ea cu noi, lucru de care ne bucurăm. Doamna Borșman, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum ați spus, Există multe supoziții legate de Slovacia. Dumneavoastră ați vorbit deja cu șeful agenției de plăți. Așa cum am spus, din partea DG Agri și din partea comisarului Hogan, tot ceea ce am aflat noi pare să se țină, să țină de fraudă, de abuz de putere, de nereguli și deci au fost transmise către Olaf aceste investigații. Olaf investigează și atâta timp cât ei investigează, DG Agri nu va merge să facă un audit pe același lucru, dar suntem în strânsă legătură cu Olaf pe investigația lor și dacă vor găsi ceva, să zicem, probleme de ordin sistemic sau legat de agenția de plăți sau cu criteriile de acreditare ale agenției, atunci DG Agri va analiza și riscul către fond și va lua măsurile care se impun. V-am transmis o notă informativă. Prezentăm acolo plățile directe plătite Republicii Slovace și tot acolo am încercat să menționăm legislația relevantă. Știu că ați analizat ambele situații. Când ești uh, îndreptățit să primești drept, uh, plăți directe și întrebarea este dacă ai un uh, titlu de proprietate asupra terenului sau când ești când doar prelucrezi terenul. <clears throat> Încercăm să vedem cum arată lucrurile. Legislația națională permite legislația națională spune că trebuie să ai un titlu asupra terenului, legislația europeană spune să folosești terenul fie având un titlu, fie cultivându-l. Dar aici ne uh, avem o situație în care se pare că terenurile sunt luate cu forța și se face trimitere și la o decizie a unei instanțe naționale care a spus clar că dacă ai drept juridic asupra terenului, ești eligibil pentru plăți. Trebuie să spunem că Curtea Europeană de Justiție există jurisprudență, două cazuri, când curtea a spus că câteodată nu e suficient să ai un titlu asupra terenului, ci trebuie mers mai departe și văzut cine lucrează pe terenul respectiv. Nu e atât de clară situația, după cum vedeți, dar sigur că dacă cineva deține terenul și ar dori să-l cultive și altcineva îl ia cu forța, suntem într-o situație de ordinul dreptului penal și aș vrea să văd când ne vom deplasa la fața locului ce va spune agenția de plăți. Repet, Olaf analizează cazul. Dacă legislația națională dă dreptul asupra terenului și agenția plătește celui care are dreptul, atunci nu ține de finanțarea noastră. Dar dacă agenția de plăți alocă sistematic terenul unor oameni care l-au luat cu forța, atunci, într-adevăr, e o problemă agenției de plăți și rămâne să vedem ce reiese din investigația OLAF. Acestea fiind spuse, am uh, inclus aici și ceea ce facem în misiunile noastre obișnuite de audit. Au existat două rezerve cu privire la Slovacia. Acolo se implementează niște planuri de acțiune în ceea ce privește dezvoltarea și ne uităm la ce se poate face pentru plățile directe, pentru că agenția de plăți a raportat o rată destul de mare a erorii. Și în an, s-a văzut asta și în raportul anual de activitate din 2017 DG Agri a menționat acest lucru în raportul anual. Aceste audituri sunt în desfășurare, așadar cunoaștem situația și mai e un aspect, măsurile pe care le-am luat față de cele spuse despre șeful agenției de plăți care ne-a vizitat în iunie, suntem în legătură cu autoritățile din Slovacia Autoritatea competentă este desigur cea responsabilă pentru acreditarea agenției de plăți și dacă sunt probleme cu criteriile de acreditare, această autoritate trebuie să le rezolve. Un prim răspuns pe care l-am primit este că cu acreditarea nu e nicio problemă și că agenția își desfășoară activitatea. Dar date fiind toate aceste observații, Urmărim această situație și am trimis o a doua scrisoare autorității în acest sens și vom continua să urmărim uh, această problemă. Mă voi opri aici. Aștept și eu cu interes această vizită. Mă bucur să vă pot însoți și sper că voi, vă voi putea aduce uh, informațiile suplimentare de care aveți nevoie. Mulțumesc! Mulțumim! Trebuie totuși să spun că totul sună îngrozitor. Mergem acolo, ne deplasăm într-acolo și nu știm cum stau lucrurile. S-ar putea să fie așa, s-ar putea să fie altfel. Până la urmă vom avea o declarație împotriva alteia și va fi dificil la fața locului. Doamna Borșman, întrebarea ar fi dacă nu putem identifica mai clar problema înainte să mergem acolo. Asta aș dori să vă întreb să identificăm problemele de care trebuie să ne ocupăm, să le identificăm clar. Vă rog. Există o situație identificată. Ce nu este încă clar și aici e important să așteptăm rezultatul investigației OLAF, dar le putem privi și, și din perspectivă sistemică, și anume dacă cei care susțin că dețin terenul au dreptul să declare acest lucru, o fac pentru că îl cultivă sau că de fapt toate aceste informații susțin că agenția de plăți ar da terenurile oamenilor care nu au dreptul asupra lor. Dacă agenția nu cunoaște, nu știe uh, aceste lucruri, știu că ne-ați scris că uh, agenția a fost informată că există exista aceste cazuri de preluare violentă a terenurilor. Trebuie să vedem cum arată situația în legislația națională, cum au obținut aceste persoane titlurile asupra terenurilor sau drepturile. Nu e vorba doar de faptul că companiile vin și cultivă terenul pe care nu-l dețin, ci și o problemă de beneficieri mari care primesc contracte de leasing pe acele terenuri și așadar pot dovedi că aveau dreptul la acele plăți. Sunt două aspecte și sper că misiunea dumneavoastră va putea aprofunda situația. Eu nu cred că în momentul de față avem suficiente informații pentru a spune mai multe. Trebuie să așteptăm uh, concluziile Olaf ca să vedem dacă e una dintre situații sau cealaltă. Ja, danke schön. Mulțumesc. Intenționat am așteptat până la sfârșitul anului ca să facem această vizită. Nu mi s-ar părea corect să mergem acolo într-o situație atât de emoțională și apoi să nu ne mai ocupăm de această situație. E important să ne ocupăm, s-ar putea să, fim, să mergem prea devreme, dar măcar să adresăm întrebările corespunzătoare. Îmi doresc asta și din partea colegilor. Nu mai știu unde am pus lista cu participanți, îmi pare rău, am pierdut-o. Am prea multe hârtii aici. Așa. Deci mai vine doamna Schmidt, domnul Stehovski, domnul Von, domnul Klintz și domnul Cernețchi tocmai a fost șters de pe listă. Am mai avea două locuri. Repet, în continuare aș face reclamă acestei uh, călătorii, acestei emisiuni. <clears throat> și mai vin și doamna Smolcova și Manca, domnul Manca. Rog grupurile să conștientizeze că este important să ajungem cu o delegație numeroasă. Sunt un pic uh, neliniștită pentru că presa scrie că ucigașul ar fi fost prins și cine a dat banii și cine a condus mașina, dar tot n-am aflat de ce a fost ucis jurnalistul și despre ce fonduri e vorba. și de aceea avem o problemă mai mare. Adică noi analizăm rapoarte cu privire la toate fondurile, toate variantele prin care Slovacia primește bani, dar n-ar fi rău să primim o informație, să aflăm despre ce e vorba. Chit că noi nu tratăm uh, crima în sine, ci problema fondurilor europene despre care jurnalistul făcea investigații. Domnul Ștehovski, doriți să luați cuvântul? Nu? Bine. Mă bucur că nu mai uh, absentează nimeni. În dosar sunt incluse și răspunsuri. Mai am o întrebare. Am văzut că în Slovacia avem atât suprafețe agricole foarte mari și unele foarte mici. O trăime din, teren, din suprafața unui teren de fotbal avea 12 proprietari. Credeți că problema plăților ține și de aceste terenuri atât de mici? I think that's a very difficult... Cred că e o întrebare foarte dificilă. Voi examina situația îndeaproape, dar problema, și aveți mare dreptate, și chiar în această dimineață v-am trimis uh, ultimul raport cu privire la distribuirea plăților directe și aveți dreptate. În Slovacia, la fel ca și în Cehia, cred, veți constata că distribuirea plăților directe se face o mare parte din aceste plăți este plătită în uh, sume mari. Deci cuantumuri e foarte mari față de media europeană. Asta este structura în aceste două state membre mai ales, și de aceea considerăm că e important să vă transmitem documentul. Dar în același timp avem și ferme mici, exploatații mici. Nu am căderea să vă spun dacă are de-a face și cu faptul că mici, există mici, mulți mici fermieri în Republica Slovacă, dar este foarte clar că distribuirea plăților directe în Slovacia și în Republica Cehă e diferită de cea din celelalte state membre. Asta vă pot confirma. Da, a fost foarte interesant uh, să constatăm, mulțumesc pentru răspuns, că transformările deci, de după uh, anul 1989 nu au fost niciodată uh, discutate de către Parlamentul nostru și de deci voi recomanda mandatului următor să fie mai atent la aceste specificități, mai ales în ceea ce privește structura proprietății imobiliare. Există mari fonduri de stat al uh, proprietarilor, al latifundiarilor. Uh, terenurile respective sunt și arendate și este foarte important să examinăm uh, situația dreptului uh, proprietății, pentru că asta generează frustrare, nemulțumire în rândul populației. Deci ar fi foarte important ca următorul mandat și Comisia de Control Bugetar să se ocupe de acest subiect, pentru că să se facă studii în fiecare stat din Europa Centrală și de Est, mai ales în ce privește structura proprietății uh, Uh, în aceste țări. Domnul uh, Ștedovski. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Cred că principala problemă și de fapt chiar am avut uh, o audiere cu fermierii respectivi, e că subvențiile, subvențiile europene, fondurile europene ajung doar la anumite categorii de populație care nu deține și proprietatea, terenurile respective. subvențiile europene uh, în ultimii ani au fost plătite uh, pentru teren deținut de altcineva și prin tot felul de tertipuri uh, terenul respectiv a fost luat de la micii proprietari. Și cred că e un subiect de care ar trebui să ne ocupăm pe viitor, e foarte important. Ar trebui să ne asigurăm că plățile nu se fac doar în funcție de suprafață, ci trebuie să verificăm și cum arată structura proprietății, deci cum folosesc proprietarii respectiv terenurile respective. Mm, jurnalistul ucis se ocupa și de acest, mm, acest scandal, ă, structurile de tip ă, mafiot care aveau uh, legătură cu instituții sau uh, entități uh, um, de guvernare locale și guvernele locale um, implementau programe care erau deschise doar celor care fac parte din aceste structuri mafiote sau asimănătoare. Asta încerca să dezvăluie în articolul pe care îl pregătea. Și Olaful Uh, ar trebui să se ocupe și de astfel de subiecte pe viitor. Subvenții, subvențiile europene nu ar trebui să fie uh, uh, acordate doar unui, unei categorii de proprietari de pământ. Să nu uităm că este vorba de miliarde, milioane de euro care sunt astfel acordate. Și aș, dorea, aș dori să mai subliniez ceva. Au existat uh, anumite companii în care structura de proprietate nu este foarte clară. Ceea ce înseamnă că uh, există companii sau firme care făceau spălare de bani. E un alt uh, subiect uh, interesant pentru noi. Deci, din punctul meu de vedere, ar trebui să studiem de aproape și acest aspect. Mulțumesc! Astfel de lacune de reglementare reprezintă o primejdie pentru întreaga Uniune Europeană și deci este foarte important uh, să discutăm uh, cu colegii din uh, parlamentele naționale uh, pentru a um, uh, adopta legislație în acest sens. Uh, în ultimii ani am fost puțin cam nepăsători în legătură cu aceste evoluții. Mulțumesc! Abia așteptăm să organizăm această misiune, cu siguranță nu va fi ușor și de aceea Mm, vă rog să vă uitați foarte bine pe documentele de pregătire. Trecem acum la următorul punct de până de zi, dar îl așteptăm pe domnul comisar care ne va prezenta următorul cadru financiar uh, uh, multianual. Am început în 2013, nu știu uh, prezintă la Comisia de Buget uh, acest uh, nou CFM, deci uh, așteptăm să sosească și după aceea începem și noi. Ja, genau, genau, wir warten, oder genau, let's, let's start with the court. Huh? Poate ar fi mai bine să începem cu reprezentanții curții. Pentru că domnul comisar e la curent cu raportul curții de conturi. Deci trecem la punctul 4 de pe urna de zi. Aș dori să vă uh, să urez bun venit uh, domnilor Lazaru, uh, Gregor și Kozlovs. Discutăm capitolele 2 și 3 din capitolul anual al Curții de Conturi. Putem să vă dăm dumneavoastră cuvântul până sosește domnul comisar, domnul Lazaru. Mulțumesc uh, foarte mult, uh, doamnă președinte uh, Gresle, doamna Iala Sender, doamnă raportor, stimați eurodeputați. În 4 octombrie, președintele Curții de Conturi, împreună cu mine, am prezentat raportul anual din 2000, pentru 2017. Astăzi continuăm schimbul de vederi cu privire la aspectele orizontale ale punerii în aplicare a bugetului 2017 și a conturilor aferente. Colegii mei, domnul Gregor și Kozlovs, vă vor, pregăti, vă vor prezenta uh, capitolele 2 și 3, respectiv. În calitatea mea de membru al uh, curții, care se ocupă de rapoartele anuale uh, și membru al curții cu numărul 5, o să vă prezint uh, principalele aspecte ale uh, capitolelor 1, 4 și 10 și vă voi prezenta declarația de asigurare. Foarte pe scurt. Curtea a uh, revizuit poziția financiară și rezultatele pentru 2017 pentru Uniunea Europeană. Veniturile sunt legale uh, și uh, reglementare. Noi facem recomandări în capitolul 2 uh, pentru a îmbunătăți uh, gestionarea uh, fondurilor europene Uh, pentru uh, taxa pentru, pe, pe valoare adăugată. Așa cum am procedat uh, în declarația de asigurare pe 2017, am dat un aviz calificat cu privire la legalitatea și regularitatea plăților. Cam jumătate din aceste plăți nu erau afectate de, materia, de, de eroare materială, inclusiv în ceea ce privește cheltuielile pentru administrație care fac obiectul capitolului 10 din raportul anual. Celelalte uh, plăți, plățile de investiții, erau afectate de o uh, rată materială de eroare, care se limitează doar la aceste fonduri administrate de comisie, de exemplu în domeniul cercetării, dar și plăți în care gestiunea este comună împreună cu statele membre, de exemplu politică de coeziune. În anumite zone de uh, fonduri europene, rezultatele sunt asemănătoare cu cele ale Comisiei. Per ansamblu, suntem uh, mai optimiști decât uh, Comisia în ceea ce privește uh, executarea fondurilor europene. Evaluarea Comisiei uh, se află la pragul nostru inferior în ceea ce privește evoluția uh, legalității și regularității plăților, ne putem spune că evoluția este pozitivă, grație eforturilor Parlamentului și mai ales uh, ale uh, Comisiei dumneavoastră. La Curtea de Conturi continuăm să ne angajăm să vă sprijinim în eforturile dumneavoastră de a îmbunătăți gestiunea financiară europeană. Mulțumesc! Mai dorește cineva de la curte cuvântul? domnul Gregor, eventual, sau domnul Coslov, vă rog. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, stimată doamnă raportor, stimați eurodeputați, capitolul 2 din raportul anual uh, vizează implementarea bugetului și analizează uh, chestiunile legate de gestiunea financiară și bugetară. Scopul acestui capitol este să vă pună la dispoziție dumneavoastră factorilor implicați uh, informațiile rele relevante cu privire la conturile 2017, implicațiile situației actuale pentru, pe termen mediu și scurt și să vă prezinte câteva contribuții la dezbaterea cu privire la viitorul CFM. Aș dori foarte succint să menționez câteva aspecte care sunt extrem de importante în acest capitol. În primul rând, am constatat uh, o discrepanță foarte mare între plățile, între angajamentele de plăți și plățile uh, și mm, deci uh, an, uh, uh, plățile de angajament și cele de executare și această discrepanță s-a agravat în ultimii ani și aceasta datorită faptului că angajamentele noastre anul trecut au depășit uh, estimările inițiale și conform estimărilor noastre vor continua să crească și pe viitor, ceea ce înseamnă că uh, creditele de vor fi uh, necesare mai multe credite de plate în primii ani din următorul CFM pentru a acoperi angajamentele pe această perioadă. Acum, într-o notă mai pozitivă, deciziile luate în uh, bilanțul la jumătatea perioadei au uh, pus la dispoziția bugetului uh, mijloace pentru a corecta probleme identificate anterior. Avem mai multă flexibilitate și avem și uh, ocazia să nu avem, uh, avem, uh, probabil nu vom avea acumulări de uh, neplăți pentru următorul CFM. Folosirea fondurilor structurale și de investiții de către statele membre însă continuă să reprezinte o provocare. Sumele neutilizate din uh, programe pentru următorii trei ani uh, sunt uh, foarte mari în multe state membre. Am, am mandatat chiar un studiu pentru a vedea care sunt cauzele acestor întârzieri și ne-am dat seama că studiul coroborează rezultatele furnizate de către comisie. Deci, în raportul nostru punem accentul pe faptul că o planificare eficientă și eficace și implementarea procedurilor sunt necesare pentru a evita um, probleme legate de natura ciclică a bugetului european. Următorul aspect legat de finalizarea perioadei 2007-2013. Aici ar dori să subliniez că angajamentele erau de 4,4 miliarde, 1,3% din suma totală alocată pentru perioada 2007-2013. Deci, putem spune că statele membre au reușit să recupereze întârzierile în ceea ce privește cheltuielile până la, ă, deci, față de ă, finele perioadei anterioare. Vă punem la dispoziție și informații în legătură cu ă, modele Uh, financiare de investiții alternative, tot mai folosite în bugetul european. Am uh, analizat, de exemplu, uh, fondurile fiduciare și mecanismul pentru refugiați din Turcia și vă punem la dispoziție informații cu privire la structura riscurilor și la provocări. Continuăm să examinăm instrumentele financiare din bugetul european și am, ne-am dat seama că au crescut atât ca amploare cât și ca diversitate. Uh, există gestiune comună și gestiune directă în Fondul European pentru Investiții Strategice și Fondul European pentru Dezvoltare Durabilă. Peisajul uh, devine tot mai complex, uh, supervizarea și auditarea trebuie să fie la înălțime pentru a ne asigura că fondurile respective sunt bine cheltuite. Și așa cum spunem în raport, s-ar putea ca acest aspect să pună probleme, să reprezintă o, o provocare. Aș dori să mă refer acum la expunerea financiară a bugetului european. Am constatat că i a crescut tot mai mult și aceasta și în urma folosirii uh, mai sporite a garanțiilor. Garanțiile au uh, crescut la 83,7 miliarde în 2017. În încheiere, aș dori să spun că am, am uh, formulat uh, trei recomandări în atenția Comisiei. Prima dintre ele vizează oportunitățile de a prezenta informații mai bune și mai de calitate în legătură cu instrumentele financiare care fac obiectul gestiunii financiare la finalizare. Aici am identificat anumite lacune. Apoi invităm Comisia să analizeze mai bine toate propunerile importante care introduc uh, uh pasive uh, importante în bugetul european și această analiză, în urma testelor de stres, trebuie să meargă mână în mână cu o propunere importantă de, de această importanță. Și, în fine, invităm Comisia să identifice modalități pentru a gestiona mai bine uh, riscul uh, uh, acumulării de plăți, având în vedere uh, riscul, uh, număr, nivelul foarte ridicat de angajamente restante. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc că îmi dați cuvântul, doamnă raportor. Committee, uh, let me, uh, present... eurodeputați, Vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o acordați uh, de a vă prezenta capitolul 3 pentru raportul anual 2017, uh, rezultate concrete pentru bugetul european și aici uh, există trei domenii principale. În prima parte am analizat aspectele legate de performanță pentru acest an financiar, am uh, analizat, am examinat situația dacă Comisia ține cont de uh, indicatorii de performanță în procesul de luare a deciziilor și în a doua parte am încercat să prezentăm uh, raportul special pe care l-am uh, prezentat în 2017, iar în a treia parte, din capitolul 3, am prezentat uh, sinteza exercițiului de follow-up. E vorba de recomandările noastre pentru anul 2014. În acest capitol am uh, a făcut o analiză documentară a rapoartelor de performanță, am revizuit uh, rapoartele pentru șase uh, direcții generale, am contactat directorii generali și șefii de unitate și am întâlnit, ne-am întâlnit cu managerii, ne-am întâlnit cu astfel de 240 de ofițeri de plăți care se ocupă cam de 60% din plăți. Aș dori să menționez foarte pe scurt cinci concluzii pe care le-am formulat pentru prima parte din capitolul 3. Considerăm că există limite la folosirea de către Comisia Informațiilor de Performanță, iar aceste limite au de-a face cu flexibilitatea limitată a cadrului financiar multianual. Și în documentul nostru informativ pentru noua perioadă financiară am inclus acest aspect și cred că în noua propunere a Comisiei pentru următoarea programare financiară această flexibilitate limitată a fost uh, suficient reflectată. Ne-am referat, referit și la alocările bugetare efectuate cu ocazia revizuirii bugetare uh, la jumătatea perioadei și am ajuns la concluzia că ele nu au nicio legătură directă cu performanța, dar uh, din răspunsurile Comisiei mi-am dat seama că Comisia a trebuit să facă față unor evenimente neprevăzute și de altă natură. Am uh, mai uh, observat că există cadre strategice care sunt uh, aplicate în paralel și diversele direcții generale se ocupă diferit de aceste cadre și deci am propus pregătirea unor instrumente IT pentru a alinia folosirea acestor cadre strategice. Ne-am, am analizat și calendarul în ce privește sistemele de performanță ale com Comisiei. Ne-am dat seama că uh, datele respective nu ajung uh, în bazele de date respective la timp. Am încercat să vedem în ce fel datele folosite sunt, uh, datele respective sunt folosite pentru acțiuni adecvate și ne-am dat seama că această chestiune uh, nu este neapărat satisfăcătoare. O 5-5 din respondenții la studiul nostru au spus că nu s-au luat măsuri dacă nu s-au atins obiectivele respective. Comisia nu explică suficientă folosirea indicatorilor de performanță și rapoartele de performanță uh, de către direcțiile generale respective și, în fine, am mai studiat și uh, cultura de performanță și evoluția ei și studiul nostru a confirmat sau ne-a lăsat să credem că e nevoie de uh, mai multă pregătire în ceea ce privește indicatorii de performanță și o răspândire mai efectivă a cunoștințelor și a bunelor practici. Deci, în prima parte a capitolului 3, am uh, formulat cinci recomandări, m-aș referi în special la a doua, respectiv că împreună ar trebui să includem informații actualizate cu privire la uh, indicii de performanță, apoi recomandarea 4, respectiv că informațiile ar trebui să fie puse la timp în, în rapoartele respective de performanță în legătură cu folosirea acestor uh, indicatori de performanță și apoi recomandarea 5, recomandăm îmbunătățirea uh, măsurilor pentru a uh, spori performanța, mai ales în cultura internă de la Comisie. Aș menționa și celelalte două părți din capitolul 3. În partea a doua am prezentat un raport special adoptat în 2017. Curtea de Conturi a adoptat 27 uh, de rapoarte speciale. Am formulat 238 de recomandări, 31 care vizau uh, fonduri țintite, 25 uh, recomandări pentru aprofundarea legislației în domeniile respective și încă 21 de recomandări care se axau pe evaluarea uh, chestiunilor de performanță. 80% din recomandările noastre pentru perioada 2017 anul 2017 au fost uh, parțial sau total acceptate și vom uh, monitoriza punerea lor în aplicare în raportul din 2020. Și astfel pot trece la ultima parte a acestui, a acestui capitol 3. Am analizat 17 din 27 uh, rapoarte speciale publicate în 2017, 14 se corectează, se corectează oratorul, respectiv 135 de recomandări pentru anul 2014 și am finalizat 100 uh, de recomandări. 58% dintre recomandări au fost implementate uh, pe deplin, 17% uh, în mare parte, 19% doar într-o anumită măsură și, în fine, 6 recomandări formulate în 2014 nu au fost implementate deocamdată. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție! Thank you very much. I would like... Mulțumesc foarte mult. Aș dori să-i mulțumesc curții pentru aceste capitole foarte interesante, capitolul numărul 2 și 3. Capitolul 3, mai ales din punctul de vedere al metodologiei, este foarte interesant și foarte important, mai ales și capitolul 2 în ce privește gestiunea financiară. Doresc de asemenea să profit de ocazie pentru a ura bun venit domnului comisar Oettinger, care a venit exact la timp. Ați ratat uh, introducerea curții de conturi, așa că noi continuăm oricum cu ordinea de zi. Trecem direct la intervenția dumneavoastră. Vă mulțumesc în primul rând pentru că ați răspuns la chestionarul nostru de 77 de întrebări. În... De multe ori întrebările au fost mai interesante decât răspunsurile, oricum aveți cuvântul. Doamna președinte, doamnelor și domnilor deputați, stimați membri ai Curții de Conturi, doamnelor și domnilor, Aș fi ascultat cu mare plăcere observațiile extrem de valoroase ale colegilor de la Curtea de Conturi, însă a fost nevoie să particip la o ședință uh, cu caracter deosebit al uh, Comisiei Econ pentru a prezenta bugetul, proiectul de buget pentru 2019, având în vedere trilogul care va avea loc mâine. Însă reprezentanta mea a fost prezentă și mă va informa ulterior referitor la intervențiile Curții de Conturi. Această procedură de descărcare de gestiune și audierele aferente au presupus prezența unui număr considerabil de colegi de la Directoratul General de resort și cred că și-au adus aportul în ultimii ani pentru a îmbunătăți cadrul financiar general, venind în întâmpinarea mai precisă a așteptărilor Parlamentului referitor la viitorul CFM. Am uh, răspuns în total la 569 de întrebări înscris. Este ultima procedură de acest gen a Parlamentului actual. Iată de ce acum vreau să fac o retrospectivă și un bilanț am reușit împreună să atingem rezultate încurajatoare în acest mandat al Parlamentului s-a îmbunătățit uh, cadrul financiar multianual în Uniunii Europene și felul în care bugetul este cheltuit, lucru confirmat de Curtea de Conturi în rapoartele sale din ultimii ani, o tendință care uh, s-a dovedit uh, în ultimii ani. Nu s-au mai înregistrat erori uh, semnificative. Iată de ce Curtea de Conturi a putut să ne dea pentru a doua oară la rând un uh, aviz calificat, cu alte cuvinte, un aviz pozitiv. Nu a emis un aviz negativ. Ne-am îmbunătățit sistemele de administrație și control rata totală a erorii la bugetul european este mai mică ca oricând. În primul interval de descărcare de gestiune din acest mandat, rata de eroare a fost la 4,7%, între timp am redus aproape la jumătate, astăzi înregistrând 2,4%. Raportarea financiară s-a monetățit de asemenea punând accent suplimentar pe transparență. Simplificarea este o prioritate pentru noi și aici am realizat pași importanți înainte. Ultimul pas, de pildă, a fost din partea doamnei Gresle referitor la reforma regulamentului bugetar, reformată de necesară. Propunerile Comisiei referitor la viitorul CFM pe care le aveți la dispoziție simplifică structura de finanțare a bugetului european în mod uh, semnificativ. Am reorganizat capitolele. Am redus numărul programelor de la 58 la 37 cu obiective clare. Bugetul european uh, registrează rezultate mai bune. Avem uh, printre sarcinile noastre în centru crearea de plus valoare. Avem un buget orientat mult mai puternic înspre rezultate. Pot să vă spun că politica bugetului european poate atinge rezultate concrete și îmbunătăți viața cetățenilor, viața lor de zi cu zi. Dacă încurajăm uh, competitivitatea, sprijinim cercetarea, dezvoltăm noi proiecte, pătrundem uh, pe noi piețe în acest fel, uh, păstrăm locuri de muncă și creăm noi locuri de muncă. În ce privește infrastructura, Europa a înregistrat numeroase reușite, fie că e vorba de infrastructura feroviară sau infrastructura digitală, printre altele. Am înregistrat uh, prin Orizont 2020 plus valoare în familia europeană de cercetare. Însă, bineînțeles, nu toate sunt perfecte. Am înregistrat îmbunătățiri reale care ne încurajează să dăm dovadă și de mai multă ambiție pe viitor. Dați-mi voie să vă ofer câteva exemple privind inițiativele noastre pentru viitor. Îndeosebi în ce privește viitorul CFM, vrem să acordăm o importanță centrală plus valorii, să nu există program, proiect sau subvenție fără plus valoare dovedită de dinainte. Vrem să ne îmbunătățim comunicarea față de cetățeni, pentru că bugetul uh, nu trebuie să, fie, să poată fi înțeles doar de Parlament, Consiliu și specialiști, ci de fiecare cetățean european. În ce privește angajamentele restante, ralurile, le-am luat uh, sub lupă. Trebuie ca bugetul să meargă pe drumul cel bun și să fim foarte preciși, mai ales în ce privește acești ultimi trei ani bugetari pentru CFM 2018, 2019, 2020 să evităm repetarea situației uh, din 2013-2014. O îmbunătățire decisivă în ce privește angajamentele restante ar fi dacă s-ar reuși aprobarea uh, cât se poate de devreme a bugetului, astfel încât deja să avem uh, angajamente care să poată fi achitate în 2021, să nu existe uh, angajamente restante care să nu fi fost încă achitate așa cum s-a întâmplat în 2014, când încă bugetul nu intrase, uh, nu, de, nu fusese încă aprobat. Raportul de activitate la sfârșitul zilei, după ce s-au realizat toate controlele, inclusiv uh, recomandările Consiliului arată clar că rata de eroare care a rămas este sub pragul de 2%. Pentru 2017, rata erorii este estimată, după calculele noastre, sub 1%, 0,6%. Metoda folosită, metoda de calcul, e gata, suntem gata de a, pentru a îmbunătăți, colaborăm cu Curtea de Conturi pentru a ajunge la o metodă de calcul comună. Raportarea referitor la ratele de eroare încercăm, uh, facem un efort pentru a armoniza ulterior. Câteva cuvinte în ceea ce privește constatările Curții de Conturi, și anume că Comisia și statele membre nu folosesc toate informațiile disponibile pentru a descoperi și corecta erorile. Curtea de Conturi a făcut deja această constatare și în trecut. Lucrăm cu autoritățile naționale și Curtea de Conturi pentru ca informațiile disponibile să fie folosite în mod optim pentru ca erorile nici măcar să nu uh, apară. În ce privește agențiile centrale, acestea reflectă uh, prioritățile noastre politice. Sunt uh, importante în ce privește aplicarea obiectivelor de politică europeană. Noi putem uh, oferi sprijin, putem însoți, dar nu suntem direct implicați în funcționarea acestor agenții, nu suntem implicați în uh, supravegherea lor. În ce privește anul 2016 s-au identificat deficiențe în um, Agenția Europeană pentru Azil, în ce privește mecanismul general de supraveghere, e clar, acesta poate fi îmbunătățit pentru ca pe viitor să nu se repete erori asemănătoare. Câteva gânduri în ce privește cooperarea cu statele membre. După cum bine știți, doamnelor și domnilor, statelor noastre membre le revine o răspundere considerabilă pentru că ele gestionează aproape 80% din volumul bugetului Uniunii Europene. Statele membre, regiunile sunt cele care selectează proiectele. Ele gestionează cercetarea, direcționează bugetul spre economie, spre agricultori, uh, spre cercetare și inovare. Lucrăm cu administrațiile statelor membre pentru a ne asigura că activitatea lor se desfășoară în conformitate cu dispozițiile Uniunii Europene. E vorba aici de fiabilitatea datelor financiare și de performanță pe care Comisia le primește de la statele membre. Este de importanță fundamentală ca datele să fie de calitate fiabilă, calitate uniformă în toate statele membre și trebuie să ne continuăm colaborarea cu statele membre pentru a ne asigura că aceste date sunt livrate la timp și complet, lucru care nu se întâmplă întotdeauna. Am constatat însă îmbunătățiri la nivel național, după cum a constatat și Curtea de Conturi și, de altfel, statele membre confirmă această evoluție. În ce privește posibilele conflicte de interes, urmărim plângerile înaintate în acest sens, îndeaproape. Le abordăm fără nicio prejudecată, urmărind, firește, să apărăm interesul contribuabililor. Statele membre trebuie să ia măsuri necesare dar având în vedere că răspunzătoare pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene este Comisia, am luat și noi măsuri cu caracter complementar sau care merg în paralel la ce au făcut deja statele membre. În septembrie, în dată după înregistrarea unei plângeri, Comisia a contactat statele membre vizate pentru a solicita informații suplimentare uh, referitoare la plățile vizate, un proces care încă e în curs, nu s-a finalizat. Comisia urmărește să supună orice aprobare la un audit aprofundat pentru a verifica conformitatea cu normele în vigoare la momentul respectiv. Săptămânile care urmează vom informa Parlamentul referitor la acest proces. Săptămâna trecută, Comisia a comunicat statelor membre printr-o scrisoare semnată de mine care sunt obligațiile lor financiare, reamintindu-le dispozițiile de la articolul 61 în ce privește conflictul de interese, solicitându-le să ia măsuri în acest sens. Oferim, bineînțeles, ajutor în ce privește aplicarea dispozițiilor din regulamentul financiar referitor la conflictul de interese. Vom evalua de asemenea adecvarea sistemelor existente și viitoare. Numeroasele întrebări și argumente pe care le-ați prezentat referitor la procesul de descărcare de gestiune din acest an sunt foarte importante pentru mine, cât și pentru structura și arhitectura viitorului buget. Rezultate, plus valoare, flexibilitate, având în vedere nevoile care se schimbă în permanență, simplificare și în același timp controle suficiente în ceea ce privește resursele alocate. Propunerile Comisiei pentru viitorul CFM reflectă toate aceste puncte importante. Un element eh, important eh, pentru această propunere a fost și um, verificările necesare la care s-a ținut cont de recomandările Curții de Conturi. Dați-mi să vă prezint principiile viitorului buget, viitorului cadru financiar multianual. Trebuie să fie modern, simplificat, flexibil Ehm, trei piloni, coeziune, politica agricolă comună și noi ehm, sarcini. Între toate acestea, între acești trei piloni trebuie să existe un echilibru, 30% pentru PAC, 30% pentru coeziune și peste 33% pentru noile și celelalte sarcini. Cred că este o propunere echilibrată. Trebuie să convingem mai multe regiuni să participe la Orizont 2020, uh, la proiecte și inițiative de excelență. Iată de ce pentru mine procesul de descărcare de gestiune vine cu propuneri critice fundamentale referitor la cum poate evolua și se poate dezvolta viitorul CFM. Încă o dată vă mulțumesc pentru atenție. Ja, vielen Dank, Herr Kommissar. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Am, avut, am avea o rugăminte. Deja în weekend am auzit, uh, ne-am interesat de acest conflict de interese, de cazul referitor la conflictul de interese, un caz pe care îl urmărim din 2014, am putut citi um, raportul redactat de comisie, am citit ce s-a publicat în presă. Ar fi bine însă dacă am putea uh, primi și din partea dumneavoastră documentele uh, aferente ar fi corect, cred, din partea dumneavoastră. Acum are cuvântul raportarea, doamna Iala Sender, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să le mulțumesc celor uh, trei reprezentanți ai Curții de Conturi, domnului Lazaru, partenerul nostru permanent, ar spune, în ce privește descărcarea de gestiune și eh, domnul Kozlov eh, referitor la capitolul eh, discutat astăzi. După cum ați spus, în acest exercițiu trebuie să încercăm să schimbăm acele aspecte ale metodologiei care ne fac an după an uh, să ajungem la aceleași concluzii, chiar dacă se schimbă uneori cifrele, uneori în bine, alteori uh, spre mai rău. Îi mulțumesc, bineînțeles, și domnului Oettinger pentru că a răspuns la toate întrebările noastre. Cred că o parte din răspunsurile dumnealui au fost foarte interesante și chiar pe alocuri, după cum ați punctat și dumneavoastră, ne fac să vrem uh, să dorim mai multe informații. În primul rând, aș vrea să afirm că, în ce privește raportul anual al Curții de Conturi, există un aspect care uh, mi-a atras atenția și mai ales având în vedere negocierile pentru viitorul CFM, cât și referitor la explicațiile pe care vom fi nevoiți să le furnizăm cetățenilor peste doar câteva luni și anume angajamentele restante, ralurile. Acest uh, acest bulgăre de zăpadă care tot crește. Din 2017, tribunal cum spunea Curtea de Conturi, a atins uh, o cifră record și prin urmare punem pericol bună desfășurare a viitorului CFM. Revin, e vorba de aproape 295 de miliarde de euro care echivalează cu peste jumătate din bugetul uh, Uniunii pentru fondurile structurale și de investiție pentru intervalul 2014-2020 sumă care rămâne în aer pentru plățile restante și ne vom lovi de această sumă în momentul în care vom demara noul CFM cu noile sale reguli. Aș vrea să știu în ce mod comisia se gândește. Da, știu, avem pe de-o parte regulamentul nou, dar nu e de ajuns pentru că avem această sumă record a angajamentelor care după 2020 trebuie, înceapă, trebuie să înceapă să, să fie achitată, după care noul CFM începe cu noi reguli, după cum spuneam și um, cuantumurile vor fi diferite, aplicarea regulilor uh, va fi diferită, cum va aborda Comisia în mod concret această situație, atât în ce privește gestiunea serviciilor, cât și în ce privește interacțiunea cu statele membre. Știm că până acum uh, acest bulgăre de zăpadă a tot crescut din motive foarte diferite. Aș vrea să știu cum acest conflict, de altfel, provocat de motive destul de greu de explicat cetățenilor. Să le explicăm cum s-a acumulat această sumă imensă care trebuie achitată, pentru că cum să le explicăm așadar pur și simplu că cele două părți nu au reușit să ajungă la un acord. Aș vrea să știu dacă ne poate explica comisia cum va aplica două cadre normative în același timp, două bugete cu norme diferite în același timp și cum va gestiona toată situația, având în vedere riscul creșterii ratei de eroare. În al doilea rând, domnul Selmer tocmai ne-a trimis, poate dumneavoastră ați putea face un rezumat, metodologia pentru 2018. În ce privește calcularea ratei de eroare pentru 2018, după cum ne-a promis la audiere. O parte din răspunsurile pe care ne le-ați furnizat uh, la chestionar uh, afirmă că nu s-a ținut cont de intervențiile secretarului general. Înțelegem că intervențiile atât curții de conturi cât și a comisiei de a armoniza metodologiile folosind cele mai bune practici pentru că fiecare uh, director general aplică formula proprie, însă în realitate uh, nici comisia, nici noi, comisia noastră și nici Curtea de Conturi nu reușim să ne armonizăm metodologia pentru a putea avea date comparative. Dacă ne-ați putea oferi așadar un rezumat al acestui tabel, așa cum îl numește domnul Selmayr, propus de Comisia de Audit, și pe care îl prezintă drept o schimbare radicală, drept răspuns la solicitarea noastră, v-aș fi foarte recunoscătoare. Acum, în ce privește diferitele capitole, am constatat că bugetul orientat pe rezultate și această cultură pe care o promovăm împreună, cred că instituțiile, inclusiv uh, Consiliul, încearcă să și-o însușească. Cu toate acestea, constatăm că atunci când vine vorba de măsurarea rezultatelor, situațiile sunt foarte diferite, pentru că, pe de-o parte, ne lipsesc indicatori armonizați, indicatori cât se poate de simpli, care să ne permită să cuantificăm aceste rezultate. Am ajuns la finele Europa 2020 incapabil să evaluăm o nouă propunere din partea Comisiei pentru 2021 cu același format pe care l avea Europa 2020. Sperăm că totuși Comisia să vină cu o formulă care să ne permită să ajungem la indicatorii necesari pentru evaluarea rezultatelor. Ne lovim oricum de situații de caz diferite. În PAC, de pildă, din punctul nostru de vedere, s-a identificat din timp o serie de deficiențe importante în ce privește condițiile de înverzire, dezvoltarea rurală, felul în care s-au aplicat aceste condiții. Am primit din partea Comisiei o propunere care a venit foarte târziu în ce privește reforma. Iată de ce vedem că noul CFM include o parte importantă care ar fi trebuit să fi fost reformată de mult atunci când s-au identificat lacunele, Vedem așadar că o parte importantă, deci 30% din bugetul uh, Uniunii, uh, vine din perioada de a reformei. Acum, în ce privește coeziunea, vedem că absorpția fondurilor a mers foarte lent din diferite motive. Am avea nevoie ca serviciile, așa cum am cerut, și servi- cum am cerut cursii de conturi, să ne ajute să identificăm pe țară uh, din motive întemeiate, nu pentru a arăta cu degetul în, spre respectiva țară, să vedem care sunt problemele de care se lovesc aceste țări, probleme de cofinanțare, de asistență tehnică insuficientă, de întârzieri administrative din diferite motive, să se poată întocmi o listă cu realele motive și pe care să o putem uh, analiză. În ce privește Orizont uh, Europa 2020, ați spus, da, avem o problemă importantă. Aici uh, rata erorii a fost deviată în ce privește uh, gestiunea partajată pentru 2014 sună un mic semnal de alarmă care afirmă că gestiunea partajată începe să înregistreze o rată sporită a erorii cu câteva zecimale. Pentru Iată de ce. Am vrea să ni se spună de la comisie până unde această simplificare atât de mult dorită nu generează de fapt probleme suplimentare o simplificare care presupune că îi se acordă 99 milioane de euro unei entități, fără ca entitatea respectivă să fie întrebată ce face de fapt, ci pur și simplu îi se dau acești bani, credem că e un pic la limita acceptabilului și ar trebui să vedem în ce fel Orizont Europa poate fi mai bine controlată Zilele trecute, de altfel, uh, am avut o mică polemică cu domnul comisar Moedas, după care am discutat în amănunt ce presupune programul Orizont Europa și cred că există o necesitate de reechilibrare geografică, teritorială, mai ales în ce privește excelența, pentru că, da, nu putem căuta excelența în uh, aceleași locuri întotdeauna, ci trebuie să existe peste tot. În plus, am constatat că problema o reprezenta aplicarea legislației, capacitatea comisiei de a aplica soluțiile propuse de comisie sau regiuni care se loveau de migrație. Iată de ce nu suntem de acord cu felul în care s-au folosit fondurile fără niciun audit. Aici trebuie să analizăm uh, amănunțit ce s-a întâmplat, pentru că incidentele permanente înregistrate în Marea Mediterană nu uh, pot să meargă mână în mână cu instituțiile noastre, ca să nu mai vorbim de acordurile care nu au fost uh, puse în aplicare nu echitabil, ci echilibrat măcar. Și închei instrumentele financiare. Am asistat la început la o diversificare considerabilă. Credem că continuarea în anumite situații, corecțiile făcute ce privește punerea în aplicare, nu s-au adaptat pe deplin la solicitări. Cele șase țări cele mai mari au uh, câștigat în mod considerabil, uh, printre care și țara mea. Nu vreau să ascund acest lucru. Au avut de câștigate pe urma planului de investiții Juncker pentru relansarea economiei europene, nu doar din Sud, ci și economia europeană, însă este că celelalte state membre nu au reușit să profite în egală măsură asemenea și statele terțe. Am constatat că proiectele puteau fi folosite pentru mari planuri de infrastructură, dar nu pentru IMM-uri, unde era realmente nevoie de ele. Credem în continuare, așadar, că este important să continuăm cu acest dialog pentru a ne asigura că atât descărcarea de gestiune pentru acest an, cât și negocierea pentru viitorul CFM, mai ales având în vedere explicațiile pe care va trebui să le dăm cetățenilor noștri în primăvara anului 2019, acest dialog trebuie să continue pentru că mai avem în continuare nevoie de răspunsuri concrete din partea serviciilor dumneavoastră. Mulțumesc. Domnule comisar, vă rog. Lăsați-mi mich auf die äh, Dați-mi voie să Mă refer la punctele esențiale <clears throat> menționate de doamna raportor. În primul rând, în ceea ce privește RAL, noi credem că în cele din urmă, din toate angajamentele, toate angajamentele au devenit plăți. Dar și pe noi ne afectează această evoluție, că, și anume că proiectele nu sunt finanțate la fel în fiecare an în Europa. Care ar fi motivele? Pe de o parte, așa cum am spus, cadrul financiar multianual a fost adoptat pe 15 decembrie 2013. Abia apoi, prin acordurile de parteneriat, Comisia s-a putut adresa statelor membre. <clears throat> deși 2014 a fost un an din noul cadru financiar multianual, nu existau încă acorduri cu state membre și regiuni cu privire la profiluri și priorități. Parțial, aceste acorduri au fost încheiate abia spre primăvara lui 2015. Apoi, denumirea sau numirea um, autorităților competente a durat până înspre 2016 în unele state membre. <clears throat> și deci pentru politica de coeziune, 2014 a fost un an pierdut și 2015 parțial pierdut. Consiliul și Parlamentul trebuie să adopte în 2019 următorul cadru, pentru ca în 2020 să poată fi negociate acordurile și la 1 ianuarie 2021 să începem cu angajamentele și imediat cu plățile și să susținem astfel proiecte prin programe de coeziune. <clears throat> în Consiliu, MFR va fi discutat săptămâna viitoare, iar în propunerea de concluzii este prevăzut ca acest MFR să fie adoptat în toamna lui 2019. La sfârșitul lui noiembrie se termină mandatul domnului Tusk, mandatul comisiei se termină în octombrie, poate că atunci se vor concretiza. Grija mea este însă că Parlamentul acum, în aceste săptămâni, până de Paști, să fie gata cu toți raportorii, cu Comisia de Buget, cu decizia de acum două săptămâni de la Strasburg, unde v-ați stabilit poziția finală, să fiți gata de negociere. Ar trebui ca cât mai mult cu putință, sau chiar totul, dacă se poate, să fie adoptat în acest mandat. Pentru că după alegeri nu văd cum va trata la Parlamentul prioritar acest subiect MFR anul viitor din iunie până în octombrie. Veți avea alegeri, veți avea probleme structurale, va trebui să audiați viitorii comisari. De aceea cerem să forțați uh, comis, Consiliul scuze, să negocieze mai devreme. Apoi un alt motiv este N plus 3, pentru că statele membre au tot timpul din lume. De aceea noi propunem să revenim la N plus 2. De ce? Pentru simplificare. Dispozițiile noastre sunt atât de complexe încât trebuie să pregătești angajații din statele membre un an, doi, trei, până când uh, lucrurile încep să funcționeze cum trebuie. Ați mai spus, domnul președinte, ați întrebat acel Corporate Management Board. Într-adevăr, serviciul nostru de audit intern a propus o serie de amendamente pentru aspectele interne, pentru structura serviciilor noastre din comisie. Și ne-a ajutat și Curtea de Conturi în acest sens, iar în urmă cu câteva zile, la propunerea mea, la sfârșitul lui noiembrie, în colegiu am adoptat pachetul de guvernanță care ține cont de sau stabilește dispozițiile acestui Corporate Management Board și redefinește sarcinile, la fel și Comitetul de Progres de Audit are, a căpătat o definiție nouă cu privire la rolul și competențele sale. Mai mult decât atât, avem domeniul ICT și securitate cibernetică, unde avem propriile abordări, cine ce comandă, cine ce hotărăște, cum se uh, comandă hardware-ul, cum e întreținut. Toate aceste elemente s-au bucurat de o modernizare și de o îmbunătățire. Serviciul nostru juridic a venit cu niște evaluări într-un stat membru. Sau lucruri care s-au regăsit în comunicarea cu guvernul respectiv și sunt gata să vă pun la dispoziție scrisoarea mea de săptămâna trecută, vă o trimit în uh, următoarele zile. Cred că acestea ar fi fost întrebările dumneavoastră principale. Mulțumesc, spune doamnă președinte. Ne interesează uh, acest rezultatul evaluării. Articol 61, ce se întâmplă, nu e relevant pentru acel stat membru, ci și pentru celelalte. Dacă mă uit la ce model este propus, ce rol, vă mulțumesc. Și eu sunt raportare din umbră și de aceea pot continua acum. Mulțumesc curții de conturi pentru că ați pus pe masă un lucru important și anume întrebarea cu ce strategice, obiective politice stau la baza cheltuirii acestor fonduri. Și constatăm că avem patru strategii paralele. Cele 10 priorități din 2014, apoi agenda Consiliului, cadrul financiar multianual și strategia Europa 2020. Sunt patru strategii care nu pot fi unite sub una singură. Întrebarea e dacă totul va ajunge ca strategia de la Lisabona, pe care am adoptat-o cu mult tam-tam și apoi, în afară de acest, această comisie, nu se mai ocupă nimeni. Am organizat multe evenimente, am încercat să constatăm ce s-a întâmplat cu strategia de la Lisabona. Aș dori să vă întreb, domnule comisar, ce învățăm din povestea cu aceste strategii pentru urmașii dumneavoastră? ce veți recomanda viitoarei comisii, ce idei strategice sunt în discuție, astfel încât fondurile să se bucure totuși de o strategie. Cred că acest lucru este necesar. Și aș mă dori să mai întreb Curtea de Conturi ce concluzii trageți dumneavoastră de aici, ce ar trebui să facă comisia altfel. Am citit, sigur, recomandările, dar n-am fost tocmai încântată. Și mai am încă o altă întrebare pentru Curtea de Conturi. Uh, pentru a răspunde la întrebarea 45 din chestionarul comisarului Oettinger. Instrumente financiare, curtea spune că numai 10% din aceste plăți ajung la beneficiarul final. Comisia spune nu, nu, 32%, pentru că comisia calculează și plățile, plățile către autoritățile de management. Eu aș dori să aud o poziție a curții la acest răspuns al comisiei. Aș dori să-l mai întreb pe domnul comisar. Curtea de conturi spune un lucru interesant, că o cincime din manageri, managerii comisiei ar spune că dacă nu se îndeplinesc cerințele de performanță, nu există consecințe. Cerințele de performanță există, dar dacă nu sunt îndeplinite, o cincime din director spun, asta e, treacă de la mine. Ce învățăm de aici? ce ar trebui să învățăm aici și ce se întâmplă la nivelul utilizatorilor finale, beneficiarilor finali. Raportarea cu privire la ce se întâmplă la utilizatorii finali ar trebui aprofundată. Statul pe care nu l-am menționat e un astfel de exemplu. politicianul respectiv a reușit să-și dubleze plățile către propriile companii de când a intrat în politică. Ar fi fost frumos dacă Curtea de Conturi ar fi observat acest lucru. Ar fi fost frumos și dacă Comisia n-ar fi spus acest lucru. Ce putem face pentru ca informațiile despre utilizatorii finali să fie îmbunătățită? Eu cred că la toată raportarea pe care o facem știm de fapt prea puțin despre ce se întâmplă la fața locului și dacă nu ne căutăm noi cu dificultate aceste informații, avem o problemă în a analiza ce se întâmplă de fapt cu acești bani. Acestea au fost întrebările mele, doamna Tlabaiova. Mulțumesc, domnul președinte, estimate domnule comisar, dragi colegi. Aș dori în primul rând să vă mulțumesc, domnule comisar, așa cum au făcut și colegii mei, pentru răspunsurile date și pentru tot ceea ce a făcut comisia în aceste ultime cicluri de descărcare. Este ultima noastră discuție cu dumneavoastră cu privire la descărcarea 2017 și eu sunt cunoscută pentru că mă concentrez pe performanță, voi fi succintă. În primul rând sunt de acord cu Comisia că managementul performanței e o abordare sistematică continuă pentru îmbunătățirea eficienței, eficacității și a rezultatelor finale ale operațiunilor aș dori să întreb despre răspunsul Comisiei 3.27 din uh, raportul Comisiei. Dovada cu privire la raportare. Cum evaluați în comisie performanța și durabilitatea cheltuielilor în cazul unor proiecte pe termen lung sau unor cu perioade mai lungi de durabilitate? Ce dovezi substanțiale se folosesc pentru aceasta? Și a doua întrebare despre modernizarea regulilor financiare. S-a ajuns la un singur manual de utilizare și o reducere a regulilor financiare și o simplificare a managementului. Domnule comisar, aveți observații, prognoze, rapoarte din statele membre despre cum a afectat această simplificare absorpția în statele membre? Ce face Comisia când eforturile de simplificare ale Comisiei se ciocnesc cu așa numitul gold plating din statele membre care se întâmplă destul de des. Și nu în ultimul rând, în răspunsurile dumneavoastră ați menționat că Comisia propune să se concentreze mai mult pe performanță și prin obiective mai clare și concentrându-se pe un număr mai mic de indicatori de performanță de înaltă uh, siguranță. Asta a întrebat și doamna președinte și eu aș dori să știu uh, la ce să ne așteptăm? <clears throat> Cine va controla acești noi factori? Sigur că și curtea este invitată să intervină și pe această ocazie doresc să mulțumesc și curții de conturi care face o treabă tot mai bună. Fiind ultima procedură de descărcare în acest mandat, domnule uh, comisar și a dumneavoastră și a noastră, cred că e important să ne dați o direcție pentru viitorul Parlament și viitoarea Comisie. M-ar interesa să văd ce părere aveți despre viitorul performanței și vă mulțumesc pentru cooperare. Mulțumesc. Doream doar să vă spun că la 18.30 avem un mic cocktail de Crăciun, nu pentru sfârșitul legislaturii, dar pentru sfârșitul anului vom ciocni. Colegul Stas, vă rog. Mulțumesc. Mă întrebam de ce menționați acest lucru tocmai acum, că iau eu cuvântul. Da, cu toții merităm să ciocnim un pahar. Domnule comisar, sper că veți uh, participa și dumneavoastră. Aș dori să mă refer la cele spuse de doamna Gresle. Faptul că în acest weekend în mai multe ziare respectabile din Europa s-a vorbit de un document al serviciului juridic al comisiei care răspundea unor întrebări ale directorului general DG Regio. Era vorba de prim-ministrul Republicii Cehe și o investigație care se desfășoară acolo după o plângere a Transparency International. Eu am acest document și văd că acesta conține o serie de probleme grave, iar poziția domnului Babici este de așa natură că poate fi considerat un conflict clar de interese. Eu urmăresc acest subiect cu atenție și văd că între timp Guvernul țării a reacționat și spune că domnul Babici respectă toată legislația europeană, fie că vorbim de regulament, de cel nou, de cel vechi, regulamentele financiare, că n-ar exista niciun conflict de interese și mai mult decât atât, spun că regulamentul financiar nu s-ar aplica primului ministru și ministrilor în general, pentru că aceștia nu au competențe în execuția bugetului uh, european. Iar ministrul de finanțe spunea că nu există niciun risc de returnare a fondurilor. Și ministrul justiției a spus că nu există niciun conflict de interese pentru că aceste companii ale domnului Babici au fost puse într-un uh, fond Nu e un subiect uh, prea ușurel. Ne-am întâlnit cu dumneavoastră, cu comisarul Hogan, cu unii, cu alții. Am avut o serie de întâlniri bune, în special una cu directorul pentru buget, în Copen, diferiți reprezentanți ai diferitelor direcții generale și știm că urmăriți situația, dar cred că am ajuns într-un punct în care Comisia trebuie să transmită un mesaj clar. Dacă guvernul C continuă să susțină că nu se aplică sau că nu e relevant, eu aș vrea să știu ce facem cu legislația, pentru că bănuiesc că, adică sigur există legislație prin care statul membru trebuie să răspundă și abia apoi comisia poate să intervină, dar dacă acceptăm această uh, situație în care acceptăm o realitate virtuală, milioane de euro depuși de domnul Babici într-un fond, nu mai zic de alți miniștri, cred, domnule comisar Oettinger, că trebuie să interveniți fiind uh, res- comisarul responsabil pentru fraudă. Trebuie să luați măsuri și să ne spuneți ce aveți de gând să faceți. Nu guvernul ceh trebuie să facă această analiză. Vorbim de fonduri europene, iar noul regulament e din uh, august. Toate dispozițiile care există în general în legislație cu privire la fonduri, la managementul împărtășit, toate aceste lucruri trebuie analizate cu atenție. Eu aș vrea să știu, deci, ce părere aveți dumneavoastră. Dați-mi un răspuns clar. Ce aveți de gând să faceți? Care sunt pașii pe care îi va lua Comisia pentru a se asigura că guvernul ceh nu se mai poate preface că n-ar fi nimic în neregulă și că nu e un subiect de discutat. Eu pur și simplu nu pot să accept așa ceva pentru că e un subiect foarte important. Iar serviciul juridic al comisiei a spus foarte clar, rar am citit un document atât de clar <clears throat> și cred că ar fi foarte bine să intervenim și să luăm măsuri Aș vrea să ne spuneți ceva în acest sens. Sunt de acord și cu și le mulțumesc colegilor pentru răspunsurile foarte bune pe care le-ați trimis în scris. Mulțumim pentru acestea și știm că probabil s-a lucrat din greu pe ele, dar trebuie menționate și lucrurile bune. Știm că s-a muncit din greu pentru acestea. Și să nu uităm, spune doamna președinte, că avem un procentaj foarte mare în Republica Cehă. A, colegul Salafranca și apoi domnul comisar. Da, e, Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc de asemenea, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră la lucrările acestei comisii, cât și pentru răspunsurile la chestionarul exhaustiv pe care l-am trimis. A trebuit să părăsesc ședința foarte repede pentru că Trebuia să fiu prezent la alt vot în altă comisie. Am citit doar răspunsul dumneavoastră la întrebarea referitoare la angajamentele restante și aș vrea să mă alătur celor spuse de colega Ayala, și anume că într-adevăr reprezintă un motiv de gravă îngrijorare faptul că ne aflăm, am atins acest prag record de angajamente restante. În al doilea rând, domnule comisar, deja am avut ocazie să discutăm despre acest lucru, mă îngrijorează subiectul uh, resurselor proprii, cele 2,7 miliarde de euro pe care Marea Britanie nu le-a uh, achitat la bugetul comunitar. Văd că totuși în 2018 am făcut progrese, ajung uh, progrese la 90%, însă există totuși uh, angajamente restante de 235 de milioane și am văzut că a trimis un aviz uh, motivat Marii Britanii spunând că dacă răspunsul uh, nu era unul adecvat, uh, el va fi, se va intenta o acțiune în instanță. Aș vrea să știu care vor fi următorii pași, uh, pentru că a făcut cu siguranță obiectul acordului negociat cu Marea Britanie, dacă această sumă este inclusă de asemenea în suma negociată. În al treilea rând, domnule comisar, M-a îngrijorat și vă spun cu toată sinceritatea răspunsul pe care îl uh, dați la întrebarea cu numărul 58 privind corupția. Spuneți, după cum uh, ați explicat și anul trecut, că Comisia dispune de date și informații care pot furniza doar o informație aproximativă referitor la impactul pe care l are comisia, pe care l are corupția în Uniunea Europeană. Mă înțeles că e vorba de date partajate, dar cred că totuși aici se pot face îmbunătățiri. Și ultima întrebare, domnule comisar, tocmai am primit un răspuns referitor la nivelurile maxime de pensie pe care le achită comisia, de pensii medii, dar uh, Aș vrea să știu dacă ne puteți răspunde și în ce privește pragul uh, pentru pensia minimă, la ce sumă se ridică aceasta. Încă o dată vă mulțumesc pentru colaborarea de până acum cu dumneavoastră, cu serviciile dumneavoastră și pentru uh, dialogul purtat în această uh, a doua jumătate a mandatului. Mulțumesc, domnule comisar, vă rog. meine Damen und Herren Abgeordnete. Mulțumesc foarte mult, stimați eurodeputați. O să abordez uh, subiectele separat în legătură cu Regatul Unit. Uh, vor exista taxe vamale nu uh, prea ridicate. Vom continua să depune eforturi Uh, am uh, publicat uh, un aviz motivat în 4 septembrie, l-am trimis guvernului britanic, așteptăm un răspuns și dacă nu reușim să ne punem de acord și dacă nu Regatul Unit nu își va asuma obligațiile, atunci vom apela la Curtea de Justiție. Asta este intenția noastră, deci fără nicio șovăială vom merge la Curtea de Justiție, va fi următorul pas și am și sprijinul uh, colegilor de la comisie. Uh, trebuie să vedem uh, lucrurile în context. Statul de drept european nu funcționează foarte repede. Dacă ne uităm la sistemul din Italia, avem o bază pe care o reprezintă tratatele sau legislația secundară și trebuie să respectăm termenele, trebuie să respectăm pașii respectivi și, deci, dacă după acest aviz uh, motivat uh, nu vom fi reușiți să ajungem la un consens, vom merge la curte. Constatăm că, dacă constatăm că nu există disponibilitate. Deci avem această opțiune juridică, dar doar într-o uh, situație de ultimă urgență. Eu sunt în general o persoană uh, Uh, nerăbdătoare, dar în această situație răbdarea este în favoarea noastră. La sfârșitul procedurii, statul uh, de drept și banii uh, contribuabililor vor fi bine respectați. Deci eu sunt optimist, sper să nu ajungem la Curtea de Justiție dar dacă nu avem altă soluție, atunci va trebui să ne confirmăm ordinea juridică. În al doilea rând, tot în ce privește ralurile, lucrurile sunt foarte clare. Uh, plăți uh, întârziate pentru 2013, apoi uh, acordul de parteneriat pe care l-am primit între timp, apoi plăți întârziate din partea autorităților competente și unele state membre au ne-au spus că plățile sunt, vor fi mult mai mari decât plățile care s-au confirmat la finele anului respectiv. Și deci, noi, Comisia, depindem de felul în care statele membre uh, gestionează fondurile respective. Pentru multe programe, ministerele respective, câteodată chiar uh, primăriile uh, sunt competente. Și deci depindem de ele uh, și trebuie mm, să mm, uh, cerem calitate și rapiditate, putem să le încurajăm, dar nu putem să le obligăm. Încă o dată, Uh, gândiți-vă la uh, cifrele din circumscripțiile dumneavoastră. Uh, aici am putea să îmbunătățim rata de absorpție. Și aceasta de comun acord cu autoritățile. Eu, de exemplu, discut cu decidenții din landul meu Uh, Uniunea Europeană, din acest, uh, la acest nivel, nu are ultimul cuvânt. Ultimul cuvânt îl au în Europa statele uh, membre și regiunile. Așa s-a uh, prevăzut. Nu avem uh, niciun fel de omolog în statele membre care să se ocupe de executarea politicii europene, atât în ceea ce privește taxele, uh, Regatul Unit, cât și în ce privește coeziunea, bugetul, uh, care toate sunt uh, competențele uh, autorităților naționale, regionale și uh, locale și deci miniștrii respectivi se ocupă de toate aceste aspecte. În ce privește gold plating-ul, suprareglementarea, este un subiect într-adevăr foarte important. Comisia Europeană a încercat să folosească regulamentul Uh, ca uh, instrument juridic preferat și nu directiva. Pentru că regulamentul intră direct în uh, vigoare și peste tot se aplică aceleași cerințe sau dispoziții juridice. Directivele depinde felul în care sunt puse în aplicare la nivel de state membre. Și gândiți-vă, în domeniul uh, energiei, de exemplu, uh, știți că statele membre uh, preferă directivele pentru că câștigă astfel timp și au și o marjă de manevră care este diferită. Dar, așa cum spuneam, noi, în funcție de situația respectivă, să preferăm regulamentele și nu directivele. Suntem de acord cu dumneavoastră că trebuie să folosim această ocazie unică uh, să discutăm cu statul membru respectiv care a fost menționat. Uh, trebuie uh, să se înfăptuiască reforma bugetului. Deci, de la, din luna august anul curent, aceste conflicte de interese s-au dovedit, au fost dovedite și deci Uh, trebuie să vedem uh, dacă cineva a profitat de fondurile europene, nu contează de cine este vorba, de un cetățean obișnuit sau de un uh, patron. Am încurajat statul respectiv să respecte dispozițiile juridice. Așteptăm încă un răspuns. Sigur că Mm, în legătură cu contactele oficiale cu statele membre, uh, ziarul, uh, nu trebuie să apelăm la uh, ziarul care a revelat afacerea, ci trebuie să apelăm la entitățile guvernamentale și sperăm ca în săptămânile sau lunile viitoare să primim un răspuns mai clar, după care să ne evaluăm poziția. Stimate coleg, vă rog, aveți răbdare. Sunt de acord cu dumneavoastră. trebuie să respectăm uh, procedura fără niciun fel de întârziere, dar într-un stat juridic trebuie respectate toate uh, etapele respective și trebuie și să acordăm beneficiul îndoielii. Mă puteți uh, întreba zilnic în legătură cu procedura, dar vă pot asigura că nu vom precupeți niciun uh, efort pentru ca uh, banii contribuabililor europeni să fie bine cheltuiți, să nu se fi delapidat fonduri de la bugetul european. Vă mulțumim pentru expertiza pe care ne-o puneți la dispoziție, dar și uh, uh, pentru uh, obiectivitatea cu care ne-ați sprijinit. Și vă pot asigura că nu tratez problema cu ușurință, pentru că uh, lucrurile sunt extrem de importante și pentru că pun. Uh, deci, în, în Parlamentul European uh, voi da un răspuns cuprinzător la toate întrebările respective dar vă rog încă o dată să aveți uh, răbdare. Asta este părerea mea. Doamna președinte a pus întrebări în legătură cu obiectivele sau liniile directoare respective. Vă pot uh, da un exemplu în ce privește CFM-ul viitor. Uh, vă pot spune că au existat câteva principii care au fost foarte importante pentru mine și pe care le recomand și Parlamentului European viitor. În primul rând, o Europa care este puternică din punct de vedere economic și competitivă. Dacă apoi uh, e nevoie de o Europa care să fie solidară, apoi durabilitatea, sustenabilitatea este foarte importantă și apoi uh, securitatea internă și externă. Aceste patru principii directoare se uh, răspândesc pe cele șapte rubrici pentru următorul cadru financiar multianual și fac parte din politica noastră financiară, dar fac parte și din politica noastră nefinanciară, a strategiei noastre cuprinzătoare. Deci, putere economică, competitivitate, solidaritate, durabilitate și Uh, securitate internă și externă. O Europa care protejează. Uh, am uh, vorbit de cei 120. Vă mulțumesc pentru invitația la cocktail. Înainte ca Parlamentul însă uh, să uh, se afle la uh, finalele mandatului, vom avea ocazie și dacă nu vă invită la mine, în landul meu, ca să vă ofer un pahar. Doamna președinte, aș dori să vă mai pun o întrebare suplimentare. Spuneați că s-a spus că o cincime din angajații de la comisie spun că problema, deci că indicatorii de performanță care nu sunt respectați nu este o problemă, aș dori să luați poziție și apoi aș dori să vă întreb ce face Comisia pentru a se asigura că uh, care este situația cu uh, persoana respectivă din Cehia care a fost uh, favorizată. Noi discutăm subiectul din Cehia din 2014 și am solicitat cu mare insistență date pentru că am constatat uh, că acest conflict de interese există de ani uh, mulți. Mi se pare interesant că de fiecare dată Comisia ne-a spus că nu poate face nimic, dar există un articol 116 uh, în regulamentul bugetar care trebuie respectat, dar toată această tărăgănare legată de deturnarea fondurilor trebuie să vă spun sincer că nu mi se pare corectă. Dar în orice caz Aș dori să știu care este poziția dumneavoastră în legătură cu aceste cerințe de performanță și apoi uh, domnul uh, Ștas și doamna Iala au cerut cuvântul și și domnul uh, Ștara Franca. Vă rog, Bart, cât mai succint. Mulțumesc foarte mult, doamna... Domnule comisar, mi-ați spus că ar fi bine să am răbdare. Da, eu încerc să am răbdare, dar m-aș întoarce la cele spuse de către președinta noastră, de către doamna Gresle în legătură cu presiunea politică. Îmi amintesc de reuniunea pe care am avut-o uh, în 20 noiembrie, care ne-a explicat care este situația dinainte de uh, adoptarea regulamentului financiar și după. Ni s-a spus că statele membre urmau uh, să adopte un plan de acțiune uh, pentru a identifica Mm, abordarea potrivită pentru ca uh, cu nou regulament financiar să se evite conflictele de interese. Și ni s-a spus că, în conformitate cu regulamentul anterior, nu, uh, de, sau, în, în regulamentul anterior nu s-a uh, menționat uh, împiedicarea conflictului de interese. Dar în ceea ce privește gestionarea subvențiilor europene, se pare că exista un regulamentul respectiv câteva elemente pentru a împiedica uh, Uh, conflictul de interete, interese. Se vorbea despre plan, planuri de acțiune, nu știu dacă era neapărat uh, vorba de ele, dar în orice caz, statele membre aveau măsuri la dispoziție pentru a împiedica conflictul de interese. Și aș dori să știu dacă putem să studiem aceste planuri de acțiune individuale pe stat membru, dacă sunt publice și, având în vedere situația actuală, mi-ar plăcea să știu dacă există un plan de acțiune pentru prevenirea conflictului de interese în Republica Cehă. Dacă ni l-ați putea trimite cât mai repede, am putea să vedem dacă Republica Cehă a greșit uh, undeva, da sau nu. Mulțumesc, da. Vreau să abordez un element care cred că oricum va fi reluat în ce privește descărcarea de gestiune și anume întrebarea 51 care consideră că e nevoie să se asigure protecția descărcării de gestiune pentru că acel proiect a fost retras după care va fi achitat de guvernul țării respective și doar partea infracțională intră în mandatul OLAF. E important să ne concentrăm pe ce mai avem de făcut pentru a progresa pe viitor și pentru a nu repeta greșelile trecutului și, și care nu au nimic de a face cu că e vorba de Cehia sau Spania. Domnule comisar, spuneați că în ce privește veniturile proprii, acele miliarde echivalente din uh, TVA, din uh, importurile de textile din China în Marea Britanie, dumneavoastră ați avut răbdare, dar aș vrea să știu de ce Comisia a așteptat șapte ani pentru a deschide procedura de încălcare. Cred că tocmai aici e unde ne-am rătăcit. Există alte proceduri de încălcare care sunt uitate în sertarul vreunui comisar. Uh, E clar, ar fi bine dacă ne-ați putea spune de ce a trebuit să așteptăm șapte ani. În ce privește Olaf, răspunsul la întrebarea așa se ni se dă un procentaj al unui element important și anume anchetele finalizate în anul 2017 cu recomandări. Acest exercițiu vi l-am solicitat și la începutul întrebării și ne-am dorit ca acest lucru să se întâmple în mod regulat. În ultimul rând, în ce privește avertizorii de conștiință și comisia, din 32.000 de funcționari în anul 2017, doar un singur caz de avertizor de conștiință s-a înregistrat. Mi se pare, sincer, destul de surprinzător. Asta înseamnă că ceva se întâmplă, ori uh, totul este extraordinar și nu există nicio problemă sau sistemul nu e bine organizat pentru a integra acest gen de activiști. Colegul Salafranca, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar. Nu știu dacă m-am distrat sau n-am ascultat răspunsul, dar în ce privește întrebarea cu numărul 37, avizul motivat pe care l-a trimis comisia, Marii Britanii, dacă nu mă înșel, datează de pe 24 septembrie. Dumneavoastră, mie mi-ați vorbit și domnului Barstaș de răspundere, de răbdare, îmi cer scuze. Uh, dar aș vrea să știu totuși în ce termen trebuie să răspundă Marea Britanie la acest aviz motivat și nu e vorba de răbdare, e vorba aici de termene stabilite de lege. Dacă nu puteți să răspundeți acum, v-aș fi recunoscător dacă puteți să-mi răspundeți în scris. De asemenea, aș aprecia dacă mi-ați putea trimite în scris uh, nivelul pensiilor minime pe care le percep angajații, funcționarii comisiei. E vorba de întrebarea numărul 12. Acolo vorbeam de nivelul maxim, nivelul mediu și aș vrea să știu totuși care și nivelul termenul minim. Dacă sunteți amabil, aș aprecia să îmi trimiteți în scris răspunsul la această întrebare. Mulțumesc, domnule comisar. Vă rog, domnule comisar. Nivelul minim al pensiilor se referă la 23 de euro. Este cota pe care o percepe un funcționar care a activat uh, un interval scurt uh, la comisie. Nu ni s-a părut uh, o cotă importantă. Da, 23 de euro, puteți să mă credeți. În al doilea rând, cazul Marii Britanii, da, într-adevăr, în septembrie am trimis acest uh, document, termenul limită legal. Dumneavoastră sunteți legiuitorul, e vorba de un termen legal pe care dumneavoastră a stabilit acest termen, care a expirat pe 30 noiembrie. Uh, vinerea trecută. Uh, vom trece acum la pasul următor pe în temeiul regulamentului bugetar pe care această instituție um, prin care aceste, această instituție i-a dat comisiei însărcinări. Am purtat uh, discuții pe două niveluri la comisie. În primul rând, administrația vamală din Marea Britanie îmi scuze, și atragerea atenției acestei administrații, administrații referitor la faptul că trebuie să perceapă taxe vamale care să corespundă situației uh, legale. Și în al doilea rând, recuperarea acelor cote vamale percepute la un nivel mult prea scăzut. Da, acum următorul pas ar putea să ne ducă foarte probabil uh, în fața Curții Europene de Justiție, pentru că fiecare euro cu dobânda aferentă pentru fiecare lună de întârziere trebuie să ajungă înapoi la bugetul Uniunii Europene. Acum, în ce privește statele membre, există aici mai multe chestiuni. Un caz a fost procesat de Olaf și, de altfel, în urmă cu câteva luni, uh, autoritățile OLAF au transmis un raport autorităților competente din Cehia. Până acum, procuratura nu a reacționat. Um, așteptăm ca autoritățile naționale să pună în aplicare concluziile la care, au ajuns, uh, la care a ajuns ancheta OLAF. Pe de altă parte, avem uh, avizul serviciului juridic din partea uh, pe care l-am trimis săptămâna trecută guvernului de la Praga. Așteptăm în continuare un răspuns, răspuns pe care îl vom evalua, după care vom uh, lua măsurile succesive întotdeauna, ținând cont de faptul că guvernul a fost altul înainte de uh, luna august 2018. Iată de ce le-am uh, scris toate statelor membre rugându-le să ne comunice care sunt măsurile pe care le iau pentru a asigura respectarea dispozițiilor privind evitarea conflictelor de interese. Ne vom întâlni în această lună cu toate autoritățile competente care se ocupă la fața locului de evitarea conflictelor de interese. Le vom uh, oferi un curs de formare pentru toate cele 28 de state membre, pentru ca în acest fel să evităm apariția acestor probleme pe viitor. Am să vă țin cu mare plăcere la curent și în următoarele două zile am să-i trimit documentul înscris doamnei președinte pe care l-a solicitat. Acum o propoziție în ce privește nerespectarea condițiilor de performanță dacă acestea uh, nu sunt respectate, nu există consecințe? În uh, cadrul schemei noastre de personal avem posibilitatea ca, în cazul în care constatăm uh, deficiențe în activitatea personalului nostru, să luăm măsuri. Eu merg dincolo chiar și vă dau uh, de pildă, un exemplu, un director de la DGHR poate să vină cu un răspuns, cu un raport aprofundat. Noi uh, puteți, porni de, puteți fi siguri că suntem la fel de stricți cu personalul nostru, așa cum sunteți dumneavoastră aici în, par, în Parlament sau la Curtea de Conturi. Cunosc autorități de la nivel local, regional, național, uh, pot să vă uh, spun doar lucruri bune despre motivația și competențele angajaților noștri care sunt uh, pe, cel puțin pe picior de egalitate cu funcționarii de la celelalte instituții. Acum are cuvântul Curtea de Conturi. Cine răspunde? Domnule Gregor și sau domnule Lazaru, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, pentru posibilitatea de a reacționa. Spune domnul Gregor, noi vom încerca să analizăm um, felul în care diferitele DG-uri um, gestionează strategiile divergente. Există o parte de uh, din DG-uri care au dezvoltat instrumente IT care să le permită să stocheze date în diferite configurații. Altele, în schimb, și-au ajustat monitorizarea multinivel a performanței în uh, sondajele și interviurile pe care le-am realizat, colegii au făcut trimitere la complexitatea interacțiunii între cadrele strategice ale Uniunii și obiectivele acestor uh, cadre și obiectivele stabilite la nivelul diferitelor DGU. Există așadar diferite cadre care se suprapun și care complică operarea și monitorizarea diferitelor uh, directorate generale. De asemenea, când am vorbit uh, de cadrul financiar multianual inflexibil, aceasta se datorează în parte și faptului că atunci când directoratele generale individuale identifică deficiențe în raportarea de performanță, nu pot reacționa deoarece cadrul inflexibil nu le permite acest lucru. De asemenea, am încercat să scoatem în evidență necesitatea ca raportul de performanță să includă date solide de performanță, inclusiv indicatorii. Există aici o legătură cu recomandarea pe care am făcut-o anul trecut. Bineînțeles, comisia a fost de acord, răspunzând că raportarea de performanță trebuie să se bazeze pe dovezi substanțiale care trebuie incluse în raportul de performanță. În 2018 vom analiza mai în amănunt subiectul vom uh, analiza indicatorii de performanță, ce ne spun aceștia. Comisia a reacționat de asemenea la recomandările anterioare ale curții în raportul de anul trecut pentru a simplifica indicatorii. În acest an am scos în evidență necesitatea de a lega diferit, diferitele obiective de indicatorii de performanță, subiect pe care îl vom analiza și pe viitor. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamnă președinte. Da, s-a avut o întrebare referitor la instrumentele financiare și felul în care sunt folosite acestea. Cred că e vorba aici de uh, întrebarea cu numărul 45 din chestionarul trimis comisiei. În linii mari, comisia a analizat instrumentele financiare la capitolul 2, nu neapărat cu intenția de a critica această abordare, ci din dorința de a informa colegiuitorul în situația de față referitor la diferitele tipuri de instrumente financiare, încercând să încurajăm dezbaterea referitor la care sunt instrumentele financiare care se descurcă mai bine. În uh, viitorul CFM, o bucată importantă a bugetului va fi dedicată, va fi alocată acestor instrumente financiare. În cazul de față, trebuie să analizăm uh, două proporții. Am analizat în primul rând sumele alocate beneficiarilor finali pe care le-am împărțit la fondurile totale care vor fi angajate. Deci avem 13,3 miliarde împărțite la 1,3 aproximativ și am ajuns la o marjă de 10%. Comisia a recurs la abordare ușor diferită, au împărțit suma primită realmente de beneficiari la sumele achitate de autoritățile de gestiune către fonduri. Deosebirea e că, după părerea noastră, resursele achitate unui fond nu prezintă garanția că vor ajunge de îndată la beneficiarii finali. S-ar putea să ajungă de îndată sau, din potrivă, peste un an sau chiar mai mult timp. Atragem de asemenea atenția asupra nevoii de a găsi modalități mai bune de raportare în, mai din timp în ce privește instrumentele de raportare financiară. În raportul din acest an, de pildă, ne-am bazat evaluarea pe informațiile din decembrie 2016 și nu 2017. Avem așadar o întârziere de un an și jumătate. În perioada inițială, când se testează un instrument poate că nu prezintă nicio problemă, însă pe măsură ce timpul trece și suma care trebuie alocată prin instrumentele financiare crește, ar fi probabil nevoie să uh, vedem cum punem îmbunătăți această performanță. Iată un răspuns așadar la întrebările dumneavoastră. Mulțumesc! John. Mulțumesc, domnule Lazaru, vă rog. Thank you, Madam Chair. I don't have um, anything to... Mulțumesc, eh, doamnă președinte. Nu am nimic de adăugat la cele spuse deja de colegii mei. Aș vrea însă să informez comisia dumneavoastră că am început deja un exercițiu în ceea ce privește revizuirea rapidă a angajamentelor restante, pentru ca în acest fel să vă oferim un punct de vedere aprofundat cu obiectivul de a publica acest studiu undeva prin luna martie, înainte de descărcarea de gestiune finală a comisiei. Mulțumesc și în cele din urmă vă mulțumesc pentru că n-ați oferit ocazia de a prezenta activitatea Curții Europene de Conturi. Mulțumesc! Noi vă mulțumim! Raportoarea la final. Nu mai aveam nimic de adăugat Doream uh, să-i mulțumesc uh, domnului comisar Oettinger, cât și reprezentanților Curții de Conturi, mai ales domnului Lazaru, pentru toate informațiile și răspunsurile pe care ne le-au furnizat, de asemenea și serviciilor comisiei, cât și um, colaboratorilor comisiei noastre de control bugetar, sperând că cu ajutorul răspunsurilor uh, furnizate până acum, cât și noile răspunsuri, să putem uh, să vă prezentăm un raport preliminar interesant. Mulțumesc! Mulțumesc! Am ajuns în acest fel la sfârșitul acestui punct de pe de zi și uh, îi rog pe reprezentanții comisiei uh, să-i transmită mulțumirile noastre domnului comisar Oettinger, care se pare că a plecat deja să sărbătorească jubileul. Trecem la punctul 5 vorba de descărcarea agențiilor. Salut cele patru agenții care au fost selectate. E vorba de Centrul European pentru Prevenția și Controlul Bolilor, Frontex, Agenția pentru Azile, AZO și Institutul European uh, pentru Inovație și Tehnologie, EIT. Vă rog să părăsiți sala în liniște. Mulțumesc! I apologize for not being able to stay. I Entschuldigung. Das berichterstattende Mitglied des... Mulțumesc. Domnul um, Sazius este um, reprezentantul Curții de Conturi, raportor. Îi dau cuvântul pentru a prezenta raportul, um, pentru a prezenta capitolul aferent. Bun venit, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Such breaks are inevitable. Da, aceste întreruperi sunt inevitabile. Deși am trecut uh, de la discuția unui raport anual de amploare la un raport, aș spune, ceva mai succint în ce privește agențiile. Da, în regulă pot începe. Dați-mi voie să fac o scurtă introducere referitor la rezultatele auditului uh, efectuat de Curtea de Conturi, mai ales asupra celor agenții descentralizate care fac obiectul unor proceduri separate de descentralizare, de descărcare de gestiune, îmi cer scuze, al comisiei dumneavoastră. Cred că aveți deja prezentarea. Sunt multe informații incluse referitor la importanța agențiilor și niciodată uh, nu scoatem în evidență îndeajuns importanța pe care o poartă aceste agenții, dar nu am să mă opresc asupra acestui element, ci doar doresc să vă reamintesc uh, structura finanțării acestor agenții. Fiecare agenție are propria finanțare de la bugetul Uniunii Europene avem 2,5 um, miliarde alocate agențiilor în sine pentru a se autofinanța și aproape 7 milioane care sunt 7 miliarde care sunt gestionate de agențiile executive, 6 create în uh, sub îndrumarea comisiei. Există și o parte importantă pe care o primesc din uh, partea mediului de afaceri, un miliard, nu foarte mult, dar nici puțin, și Fondul Unic de Rezoluție, o entitate separată, dar inclusă pe lista agențiilor, Curtea are de asemenea mandatul de a audita această agenție. Agențiile diferă în funcție de mărimea și bugetul lor, însă beneficiind de o cotă atât de mică a bugetului UE, totuși angajează 17% din uh, personalul total al Uniunii. Iată, din această perspectivă sunt foarte importante. Gestionarea resurselor umane reprezintă unul din aspectele asupra cărora Curtea de Conturi se concentrează întotdeauna. Acum, raportarea. Mă bucur că pot să vă spun că am reușit să venim în întâmpinarea dorințelor Comisiei dumneavoastră, dorințe întemeiate, uh, de a publica raportul nostru anual mult mai repede decât este prevăzut. Termenul era de 15 noiembrie, noi am reușit să publicăm datele, acest raport pe 9 octombrie. Avem în plus un produs nou al acestui, în acest an. Ați văzut deja formatul pe scurt, anul trecut a fost deja publicat, nu e un document oficial, S-a prezent, s-a, am publicat uh, rezultatele auditului într-un format agregat, destul de voluminos. Puteți uh, să încercați să-l parcurgeți pentru că am adus mai multe exemplare care vor fi apoi distribuite membrilor comisiei. Vom continua cu acest efort și anul viitor, vom păstra formatul agregat, dar cred că acest volum sufos va fi mai puțin sufos. Deja lucrăm la forma și fondul acestui raport. Pe scurt, capitolul 1. Avem trei capitole. Capitolul 1 se ocupă, um, prezintă informații generale referitor la agențiile Uniunii. Ar trebui să fie o lectură interesantă pentru toți aceia care nu sunt familiarizați cu agențiile, cât și descrierea mandatului Curții de Conturi, mandatul nostru de audit. Capitolul 2 um, este în continuare Uh, în curs de realizare. Am încercat să prezentăm o perspectivă orizontală asupra tuturor agențiilor, având în vedere forma agregată, vom consolida capitolul 2 anul viitor și pentru 2019 uh, deja audităm o serie de uh, materii de natură orizontală și cred că vom avea mai multe informații de prezentat. Capitolul 3, bineînțeles, e partea formală a agențiilor, are cu rezultatele de audit specifice fiecarei agenții cu declarația de conformitate pentru fiecare agenție. În plus, aspect foarte important, păstrăm același volum de informații pentru fiecare agenție. Gruparea agențiilor este prima încercare, pentru ca dumneavoastră să puteți parcurge mult mai simplu raportul nostru și să gestionați uh, mai simplu procedura de gestiune. Am separat agențiile în funcție de rubrica din CFM, am uh, făcut de asemenea deosebirea între agențiile executive și agențiile de finanțare, pentru care diferă felul în care este folosit bugetul. Um, avizele, toate avizele sunt favorabile, cu excepția unui aviz contrar în ceea ce privește um, caracterul legal uh, și de conformitate. E vorba aici de o, o înrăutățire față de anul trecut. Am să spun câteva cuvinte ulterior. Uh, la acest capitol, însă pe ansamblu rezultatele sunt încurajatoare și mă bucur că auditorii pot uh, da această veste membrilor comisiei dumneavoastră. Firește, e loc de mai bine. Mai ales în ceea ce privește gestionarea achizițiilor publice, e o problemă persistentă de care ne vom ocupa și anul viitor. Cred că este un aspect unde inovări legislative ar putea să fie de folos. Mai puține observații în ce privește caracterul legal și frecvența plăților, progres uh, spre un context uh, informatic armonizat, gestionarea bugetului, un aspect important reprezintă sumele reportate. Pot să vă spun că am rezolvat deja uh, această problemă. cu ajutorul uh, unei atenții sporite din partea agențiilor. De asemenea, noi ne-am schimbat abordarea și am constatat um, că există reportări doar acolo unde acestea nu sunt justificate. Și nu numai după părerea noastră. E vorba aici de una, două, trei situații. Am analizat de asemenea felul în care s-a dat curs recomandărilor din anii anterior. Am luat notă și de performanța agențiilor, unde auditorii ar trebui să facă un efort suplimentar. Analizăm uh, și evaluăm agențiile în rapoarte diferite ale curții de conturi. Vă dau doar trei exemple în ceea ce privește uh, Uh, rețeaua feroviară de înaltă viteză, poluarea atmosferică și un raport recent referitor la activitatea IOPA în sectorul asigurărilor. Mă bucur că comisia dumneavoastră a decis să urmărească îndeaproape situația anumitor agenții. Firește, EASO e un candidat uh, care este în evidență singur, având în vedere diferitele anchete deschise, dar există și alte agenții amintite recomandările noastre de anul trecut în ceea ce privește EASO, foarte succint pentru că aveți deja diapozitivele care prezintă clar esența observațiilor noastre. Am să vă spun doar că am identificat o nerespectare sistematică atât a dispozițiilor în ce privește achizițiile publice, cât și în ceea ce privește recrutarea. Am ajuns la concluzia că situația este una tensionată, având în vedere volumul actual de muncă pe care ar trebui să-l desfășoare agenția, Există riscuri, uh, există riscul ca agenția să nu facă față provocărilor cu care se confruntă, iar dacă volumul de muncă va spori, vor apărea probleme suplimentare. Frontex și aici am identificat acest efect al uh, volumului suplimentar de muncă care trebuie să-i facă față agenția. Institutul European pentru Inovare și Tehnologie am discutat aici despre introducerea retroactivă a unor activități în acordurile de finanțare, mai ales în ce privește comunitățile de cunoștințe și informații. Cred că am găsit o bună formulare, însă această metodă de modificare retroactivă a acordurilor merită atenția comisiei dumneavoastră. Pentru a-mi încheia prezentarea, vreau uh, să mulțumesc rețelei de agenții care nu um, a fost, nu s-a comportat ca un actor auditat, nu am avut o procedură tradițională, contradictorie. Aș vrea să-i mulțumesc Andrei Amon, care se află în frunte acestei rețele pentru înțelegerea și buna cooperare în ce privește redactarea acestui raport agregat. Mulțumesc foarte mult și vă urez discuții utile în ce privește viitorul acestor agenții. Mulțumesc! Uh, thank you, Mr. Uh, Sazus, for your, uh, uh your presence. Mulțumesc pentru prezentare. Așa cum ați spus, rețeaua agențiilor este alături de noi și acum e momentul uh, Centrul European pentru Prevenirea Bolilor și pentru Control. Directorul executiv este aici. Poate ne poate da observațiile sale în, uh, din perspectiva rețelei. Mulțumesc, stimați membri Comisiei, Curții de Conturi, dragi colegi. Mulțumesc pentru această invitație la audierea de astăzi cu privire la descărcarea agențiilor pentru 2017. Este o onoare să vorbesc astăzi aici în numele rețelei agențiilor europene. Așa cum ați auzit, am avut două elemente noi introduse pentru a raționaliza acest proces. Și deși raportarea a fost făcută anul acesta pentru toate agențiile, dată fiind buna cooperare între curte și agenții, dar și coordonarea agențiilor, nu au existat întârzieri. Un al doilea element care a fost introdus s-a referit la o accelerare a procesului, aducând termenul limită mai devreme. Și totuși procesul a, s-a desfășurat fără probleme și aici a fost o bună cooperare între secretariat, agenții, uh, control. În ceea ce privește concluziile curții, aceste rezultate confirmă rezultatele pozitive din anii trecuți și manifestarea politicilor pe care agențiile le au în uh, managementul lor corespunzător. Iată și eforturile pe care le-am făcut și apoi voi vorbi și despre provocările care ne mai așteaptă. Deci, membrii acestei rețele sunt diversi, atât cum funcționează, cât și cum sunt finanțate. Sunt în 20, se află în 23 de state membre iar mediul în care lucrează are, aduce ceva în plus la aceste. După ce am identificat aspecte comune, am început să căutăm soluții comune și folosind împreună resursele, exploatând unele din aceste sinergii, rețeaua a putut obține rezultate tangibile, de exemplu prin portalul de achiziții comune, prin punerea la dispoziția serviciilor și a procedurilor comune de achiziționare, am reușit să economisim peste 10 milioane de euro. Acum avem o pagină unde anunțăm toate locurile de muncă libere. A fost lansat pe pagina noastră publică de internet și promovează așadar pozițiile libere în agenții și e pus la dispoziție nu doar um, la întreprinderile comune, ci și la agențiile executive ale comisiei după ce acestea și-au exprimat interesul. În momentul de față, portalul se bucură de aproximativ 3000 de vizite pe lună. Avem uh, un alt serviciu comun care a trecut de faza pilot pentru situații de urgență. Mai mult decât atât, a fost implementat și un serviciu de recuperare în caz de dezastru pentru 5 agenții și implementarea este prevăzută pentru încă 4 alte agenții. Două agenții studiază fezabilitatea unui astfel de element comun. În ceea ce privește folosirea unor astfel de servicii în caz de dezastru și folosirea la, împreună, E vorba în special de timpul în care pot fi puse la dispoziție aceste servicii, cum se poate face în decurs de 4 luni, costă cu 40% mai puțin decât dacă am folosi un contractant extern și resursele cu angajații sunt comparabile sau chiar mai scăzute decât soluții anterioare pentru că hard, partea de hardware este pusă la dispoziția Um, rețelelor. A fost elaborat și un uh, manual cu un set de indicatori pentru diferite domenii, finanțele de resurse umane, de tehnologie informației. Această rețea va continua să exploreze astfel de elemente, însă am avansat și în ceea ce privește rețeaua dintre membrii și diferitele servicii ale Comisiei. Avem inițiative în domeniul resurselor umane, continuitatea afacerii, platforme tip cloud securitate cibernetică. Pe partea de achiziții în format electronic sunt agenții care participă cu toate modulele puse la dispoziția agențiilor și mai multe dintre acestea sunt active în folosirea acestui uh, element. Iar în ceea ce privește introducerea sistemului SISPER, avem 21 de agenții, toate au um, trecut prin faza inițială în 2017 și acum implementează etapa în 2017 într-o strânsă colaborare cu DGHR. Care sunt însă provocările? Agențiile au respectat acea scădere de 5%, unii chiar de 10%. Dacă mai scădem resursele, agențiile se vor confrunta cu probleme suplimentare. Unii au avut deja astfel de probleme cu scăderea acestor uh, elemente și s-a cerut flexibilitate în alocarea de măsuri și resurse. Abordarea tradițională față de acest tip de alocare a bugetului se bazează pe angajați și pe plafoane uh, dacă dăm certitudine la nivelul planificării, acest sistem pare prea rigid și nu permite gestionarea resurselor astfel încât performanța să fie optimizată. Flexibilitatea între titluri și fără plafoane pe agenți contractuali, asta ar ajuta agențiile să, răs- să răspundă unor circumstanțe așteptate, precum, de exemplu, un volum prea mare de lucru. Ar permite agenției să folosească astfel de elemente, ar ține cont de performanță, <clears throat> ceea ce privește performanța și această rețea am putea găsi o cale în plus date fiind aceste provocări. Noi, agențiile răspund la o serie de nevoi și de aceea alocarea um, veniturilor, da, scuze, a mijloacelor ar trebui făcută în funcție de nevoie. În noul cadru financiar se vorbește de o abordare mai informată și se analizează agențiile și domeniile din care provin. Este esențial să ținem cont de nevoile acestor agenții care au primit sarcini noi și responsabilități diferitele programe ale cadrului financiar multianual ca să nu blocăm uh, abilitatea de a-și uh, folosi mandatul, ar trebui să aibă mijloace suplimentare pentru a putea desfășura aceste sarcini noi. Noul cadru financiar dă posibilitatea găsirii de surse suplimentare, permițându-le să ceară taxe pentru a avea fonduri suplimentare. Un studiu recent al Parlamentului European a ajuns la concluzia ar trebui explorată acolo de posibil și relevant uh, finanțare prin intermediul unor astfel de taxe. Un grup de lucru a lucrat pe aceste propuneri și poate da informații suplimentare dacă este necesar. Folosirea așadar în comun a serviciilor ar putea ajuta să economisim cheltuieli, dar acest potențial nu este unul nesfârșit. La un moment dat vor trebui luate decizii despre priorități negative care ar putea fi în detrimentul serviciilor care trebuie să vină în întâmpinarea cetățenilor europeni. E necesară o cooperare între comisie, strânsă între comisie, parlament și agenții. Și în încheiere, rețeaua agențiilor europene a ajuns la o serie de elemente pe care și le-a propus în domeniul folosirii împreună serviciilor și implementarea uh, cadrului de performanță, însă vom urmări îmbunătățiri suplimentare și așteptăm cu interes să continuăm această bună cooperare pe care avem cu Comisia de Control Bugetar și vă stăm la dispoziție pentru alte informații în caz că este necesar. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Amon, pentru prezentare. Mulțumesc și pentru că ați preluat această sarcină a coordonării rețelei. Știu că nu e ușor, e o responsabilitate destul de mare și vă mulțumesc că ați acceptat această poziție. Putem trece la doamna raportor, doamna Savama, pentru a-și face prezentarea și adresa întrebări dacă există rețelei. Sunt patru agenții reprezentate aici. Vă rog. Domnul Savama. Mulțumesc, domnule prim vicepreședinte, stimați membri, domnul Sacius, stimați reprezentanți ai agențiilor europene. În primul rând, doamna președinte a rețelei, bun venit așadar în numele meu Câteva observații generale pentru început, după care am câteva întrebări pe aspecte orizontale și apoi încă câteva întrebări fiecare, fiecare agenție în parte. În primul rând, mulțumesc și felicitări pentru acest raport foarte bine structurat și ușor de înțeles. Raportul se concentrează pe aspectele relevante, cred eu, și reprezintă o imagine obiectivă asupra situației. Salutăm rezultatele pozitive ale acestor audituri. Am apreciat faptul că ați putut grăbi acest proces al publicării raportului și că l-ați furnizat deja în octombrie. Salut și acest format revizuit, un raport agregat care combină datele importante într-o versiune consolidată. În ceea ce privește concluziile, susțin uh, majoritatea observațiilor și le voi include în proiectul meu de raport. Acum, aspectele orizontale întâi. Salutăm spiritul pozitiv al rețelei în cooperare și coordonare și măsurile concrete de a ține cont de resursele rețelei și apreciem contribuțiile agențiilor la aceste măsuri legislative precum MFF, regulamentul cu privire la cadrul financiar și măsuri non-legislative, noi căi de finanțare pentru agenții, de exemplu. ca raportor pentru agențiile descentralizate și descărcarea lor pentru 2017, cer autorităților bugetare să dea flexibilitate agențiilor în ceea ce privește gestiunea de resurse și noi șanse pentru o finanțare suplimentară din afara bugetului european, adică prin taxe și alte astfel de venituri. Mi se pare foarte important. Mă aștept ca agențiile să facă și o cooperare tematică, să pună la oaltă resursele acolo unde este posibil, pentru că resursele sunt puține și sarcinile se suprapun adesea. În acest sens, sperăm să avem un buget alocat pe domenii politice, dar Uh, diferențiat pe agenții, ținând cont și de posibile clustere și cooperare. Pentru rețea am trei întrebări. În primul rând, anumite bune practici. Aici aș avea următoarea întrebare. Ați discutat problema unei proceduri de achiziții armonizate și cum să se continue cu acest subiect? Apoi, în al doilea rând, armonizarea mediului de contabilitate. Ați luat vreo măsură în rețea pentru a armoniza și îmbunătăți situația? Și în al treilea rând, pe um, ocuparea unor posturi cheie, pentru că au fost aduse în atenție recent, în special în cazul nefericit al EASO. Ați gândit să luați măsuri pentru a revizui procedurile de selecție. În al patrulea punct la care m-aș referi dacă au fost evaluate situațiile unde există două sedii, vrem să ne asigurăm că nu există suprapuneri. Pentru agenție acum. Majoritatea timpului s-a scurs deja, timpul timpului alocat mie. Majoritatea întrebărilor se referă la EASO. Cunoaștem ce s-a întâmplat în ultimii ani, cum Parlamentul a refuzat să dea descărcare directorului financiar EASA pentru 2016. Olaf ne-a prezentat pe 20 noiembrie în camera rezultatul investigației sale cu privire la EASO, unde s-au văzut probleme flagrante de management în trecut. E vorba de managementul directorului anterior. Date fiind aceste lucruri, aș dori mai mult decât până acum să salut numirea noului director executiv interimar și măsurile luate până acum. Știu că lucrați din greu pe acest punct. Am trei întrebări pentru EASA. În primul rând, ținând cont de recrutare pe viitor, care e face parte din planurile substanțială, 500 până la sfârșitul de, lui 2020. Situația se deteriorează exponențial în ceea ce privește resursele umane iar în special în domeniul managementului m-ar bucura să aud care e situația în acest moment și cum veți putea trata recrutarea excesivă prevăzută pentru anul care vine. Și în al doilea rând, EASA tot n-a prezentat raportul anual de activitate pentru 2017. Când va veni acesta? Era a treia întrebare. Rezervele pe care le-a exprimat și DG Home, aspecte de reputație, slăbiciuni identificate în sistemele de management și control al agenției. EASO a început să implementeze un plan de acțiune comprensiv care tratează tocmai aceste probleme în sistemul de control intern și de management, ne-ați putea informa despre acest plan de acțiune și implementarea sa? Foarte pe scurt, câteva întrebări pentru EIT și Frontex. La EIT e vorba în special de implementare, rata de implementare scăzută a bugetului în 2017 și vedem acolo o legătură, motivul fiind poate creșterea de granturi folosite de IT transmise comunității, nu știu, așa numitele KIS. Acestea nu au folosit însă granturile date de EIT pentru că planul de afaceri nu era, n-a fost implementat corespunzător. Și atunci întrebarea mea ar fi ce părere aveți despre scopul final, această independență financiară a acestor hub-uri? Iar pentru Frontex, în cele din urmă, bugetul Frontex a crescut cu 20,5% față de anii trecuți, <clears throat> pentru că are un mandat extins acum și știm că angajat, numărul de angajați trebuie să dubleze până spre 1000 de angajați în 2020 față de doar 356 în 2016 dar în același timp, Frontex a avut propriile dificultăți în a găsi angajați de profilul corespunzător, pentru că coeficientul salarial este scăzut, coeficientul de corecție e de doar 67% în 2017 și mai mult decât atât, planul oricum a fost o doar măsură de 74%. Cum credeți că vor funcționa aceste elemente? Ce măsuri a luat Frontex pentru a atrage angajați noi, în special dacă ne gândim la mandatul atât de extins pe viitor? Întrebările mele către agenții se opresc aici. Președintele, poate că am putea obține răspunsuri la aceste întrebări? Trei pe aspecte orizontale către rețea, trei către EASO și către una către EIT și Frontex. Dau cuvântul rețelei mai întâi și apoi colegilor. The questions. Um, the first one was uh, regard... Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. Prima întrebare în legătură cu o posibilă armonizare a procedurilor de licitații. De fapt, acesta este și obiectivul portalului nostru privind uh, uh, licitațiile sau achizițiile publice, pentru că agențiile să fie la curentă cu uh, procedurile de achiziții și, dacă se potrivește cu planificarea lor, să facă un demers. Apoi mai avem și uh, licitații între agenții, dar uh, participăm și la schema interinstituțională uh, de licitații, participăm activ, bineînțeles, tot în scopul uh, eficienței. În ceea ce privește uh, contabilitatea, unele agenții au acceptat oferta comisiei uh, unui Uh, contabil din partea comisiei, dar în realitate nu este chiar așa ușor să obții uh, câștiguri pe planul eficienței. Pentru că până la urmă nu dimensiunea bugetului sau uh, numărul de tranzacții sunt hotărătoare, ci faptul că trebuie să analizezi conturile într-un răstimp foarte scurt și bineînțeles că numărul de tranzacții și bugetul nu contează. Și dacă am delega această misiune sau am uh, implica uh, contabilii de la comisie, agenția trebuie să-și mențină experiența, expertiza în uh, domeniu. Deci trebuie să aibă o echipă de contabili la fața locului, ceea ce înseamnă că dacă am putea să economisim ceva timp, resursele respective nu pot fi folosite pentru alte sarcini. Am putea obține ceva câștiguri, dar nu cele mai însemnate. Iar în ceea ce privește procedura de selectare a personalului, noi respectăm regulamentul de personal și regulile de implementare. Deci, dacă ă, putem obține câștiguri, acolo va trebui de fiecare dată să discutăm cu DG uh, ă, ă, uh, HR. N-am făcut, e adevărat, până acum, dar ne vom ocupa pe viitor. Mulțumim. Atunci, poate ar fi bine să dăm uh, reprezentanților uh, EAS, Oficiului European pentru Azil, pentru a răspunde la cele trei întrebări adresate lor. Mulțumim, uh, stimați eurodeputați, stimați membri ai Curții de Colțuri, mulțumim, bună ziua, dragi colegi de la agenții. Mă bucur să putem continua dialogul sincer și deschis pe care l-am început în septembrie anul curent, în contextul descărcării bugetare pentru 2016 pentru a răspunde la întrebările diverse care ne-au fost uh, puse de către raportor. Voi începe cu ultima întrebare în legătură cu planul de acțiune privind guvernanța. Am prezentat uh, prioritățile uh, EASO pentru EASO și acest plan de priorități a fost adoptat cu majoritate de voturi Aș dori să mulțumesc Curții de Conturi pentru faptul că ne-a transmis uh, un proiect uh, cu recomandări uh, în această toamnă, pentru că am reușit astfel să pregătim mai bine acest plan de acțiune și se bazează și pe prima autoevaluare a sistemului de control din agenție. Planul de acțiune se bazează pe trei priorități Uh, readucerea încrederii pe plan intern și extern, uh, reforma uh, schemei de guvernanță și apoi consolidarea capacității interne a agenției. În septembrie deja am prezentat măsurile, acțiunile prezentate, dar doream să mai spun doar că planul de acțiune este un document care conținea 23 de măsuri în septembrie, acum are 56 în ce privește guvernanța, ne axăm pe controle interne, pe eficiența resurselor și pe licitații, în urma recomandărilor curții, și cu satisfacție vă pot spune că deocamdată, sau până acum, am finalizat 27 de acțiuni, avem 22 de acțiuni în curs și 7 pendinte care urmează să fie lansate în ianuarie. În ce privește procedura de recrutare, și aici uh, depunem eforturi uh, însemnate, am uh, lansat o procedură de recrutare foarte ambițioasă în vara trecută și când am făcut un bilanț în acest an, ne-am dat seama că avem 28 uh, de posturi uh, temporare care încă sunt vacante sau s-a înghețat uh, recrutările pentru acest an deocamdată. În această vară am încercat să folosim lista de rezervă actuală deci uh, să folosim această, acest, uh, prin bazin, uh, să zicem, de resurse pe care le avem la dispoziție. Avem 34 de colegi care au, ofertat, au, au acceptat oferte în urma acestei prime campanii de recrutare. Dar vom continua să depunem eforturi prin publicarea. Deci am publicat între august și până în ianuarie vom, am prezentat 29 de noi oferte de post deci sperăm să ajungem uh, la 70 uh, de uh, angajați în agenție, astfel să ajungem la 270 de uh, angajați. Deci pentru 2018, să nu uităm că obiectivul era de uh, 29 la, 290 de personal. În orice caz, Vom continua să depunem eforturile necesare. Ar fi fost bine să menționez faptul că am început procedura de recrutare prin uh, consolidarea ca propriilor noastre capacități de recrutare. Ne-am uh, întărit echipa de HR, uh, de resurse umane, cu 12 posturi, dar și uh, unitatea de licitații a primit 6 noi posturi. V-ați referit la posturile cheie de conducere care apar și în uh, raportul curții din 2017, în iulie aveam 29, nu, 26 se corectează vorbitorul, de posturi de conducere la toate nivelurile, de șef de unitate, șef de uh, departamente și așa mai departe. Săptămâna trecută am uh, făcut un calcul, deci avem 15 de posturi vamante și 9 vacante uh, și se fac procedura de recrutare în curs este pentru nou acum. Doream să spun că, într-adevăr, pentru a recruta persoane pentru posturile de conducere trebuie să uh, găsim personal suficient de calificat și mă bucur de sprijinul uh, manifestat uh, din partea rețelei de agenții. Multe dintre agenții și-au adus contribuția la uh, Uh, eforturile noastre de recrutare, ne-au trimis uh, manager pentru a ne ajuta să recrutăm uh, posturile, persoanele pentru aceste posturi cheie. Aș dori să mulțumesc Comisiei și Digi Home care a contribuit la uh, acest efort de recrutare a personalului uh, cheie pentru noi, de personalului de conducere. Deci, în ce privește Uh, angajarea personalului, să sperăm să avem rezultate mai satisfăcătoare la începutul uh, anului 2019. În ceea ce privește raportul uh, anual privind activitatea consolidată, dar într-adevăr, ar fi trebuit ca raportul să fie publicat până în iunie anul curent, dar nu am reușit din motive evidente, printre care inclusiv faptul că așteptam rezultatul anchetei OLAF care a început în 2017. Am primit acum uh, raportul final din partea OLAF, după cum știți, și am avut schimburi foarte intense cu OLAF-ul în acest sens. Am discutat cu bordul nostru de management săptămâna trecută cum să dăm curs acestui, uh, uh, acestor recomandări și vom lansa acțiuni corespunzătoare chiar în zilele următoare. Partea importantă din acest raport anual o reprezintă cea care ține de autoevaluarea, deci autocontrol. Deși uh, spuneam că e vorba de obligație juridică, însă e pentru prima dată când am uh, avut acest exercițiu la agenția noastră, un uh, exercițiu foarte amănunțit. Tot personalul, inclusiv posturile de conducere, a fost implicat. Am finalizat acest proces, rezultatele au fost prezentate și uh, comitetului nostru de conducere. Și rezultatul acestei uh, evaluări este că în 2017, în ceea ce privește structurile de control intern, nu au existat uh, suficiente elemente pentru a, uh, a garanta legalitatea uh, conturilor. Ne-ați întrebat când vom trimite ultim, ă, deci raportul final. Săptămâna trecută am, l-am discutat cu Comitetul de Conducere. Va fi adoptat, ă, sperăm, prin procedură scrisă înainte de finele anului. Acesta este obiectivul nostru și sperăm să vă putem ă, trimite raportul oficial încă în acest an. Sper că am răspuns la toate întrebările dumneavoastră. Mulțumesc. Putem uh, da cuvântul reprezentantului Institutului European al Inovării și Tehnologiei pentru a răspunde la întrebările adresate de către raportor. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc Curții de Conturi pentru raportul lor uh, foarte echilibrat și domnului raportor pentru întrebări în legătură cu chestiunile financiare legate de Institutul European al Inovării și mai ales în legătură cu măsurile uh, înspre independență financiară. E vorba de măsuri uh, diferit, uh, deci uh, legate, dar uh, dorim să le tratăm separat. E adevărat că comunitățile de inovare încă au o rată de absorpție scăzută și nu suntem satisfăcuți de această situație. Nu suntem încă la nivelul dorit. Motivul ar fi Uh, modului foarte rapid de acordare a granturilor pentru a sprijini comunitățile de cercetare și și datorită uh, activităților pe care le sprijinim, activități inovatoare. Deci e foarte greu de planificat uh, aceste activități de la început. Deci, uh, pentru anul viitor uh, vom începe în septembrie și vom finaliza anul uh, cu granturi foarte numeroase, cu sume foarte mari de bani și cu portofolii foarte vaste pentru comunitățile de cercetare. Dacă aceste activități eșuează, e foarte greu ca aceste fonduri să fie recuperate și de aceea noi am primit o derogare specială, putem să refolosim fondurile pentru următorii trei ani și folosim această derogare pentru că se uh, potrivește foarte bine cu activitățile noastre inovatoare pe care le sprijinim. Dar pentru a îmbunătăți rata de absorpție, pentru comunitățile de inovare pe termen lung, va trebui să ne îndreptăm spre un sistem de granturi multianuale, pe 2 sau 3 ani. Aceasta a fost și una dintre recomandările Curții de Conturi în raportul său privind auditul de performanță și, de fapt, am implementat toate recomandările și ne ocupăm de chiar această uh, recomandare pentru următoarele perspective financiare, pentru că uh, ele vor necesită schimbări uh, majore la regulamentul financiar. Uh, comunitățile de cercetare ar avea mai multă flexibilitate Uh, și deci uh, EIT-ul ar putea să redistribuie mai bine fondurile între comunitățile de inovare și să le răsplătească pe cele care au rezultate pozitive și să le uh, priveze de fonduri pe cele care nu respectă obiectivele și calendarul. Deci, în ceea ce privește independența financiară a comunităților de cercetare, a doua parte a întrebării dumneavoastră, aș dori să vă spun că, într-adevăr, este obiectivul nostru Uh, pe care le avem doar noi, Institutul European al Inovării și Tehnologiei, să se creeze venituri din activități uh, care să permită comunităților de cercetare pe termen mediu, uh, deci fără sprijin de la fondurile europene. Și vă pot spune cu satisfacție că am înregistrat progrese foarte importante în acest domeniu, mai ales în ultimii doi ani, după ce institutul nostru a făcut din acest obiectiv o prioritate și a stabilit un uh, cadru foarte clar cu principii în legătură cu durabilitatea financiară, cu stimulente și monitorizarea progreselor uh, comunităților de cercetare. Deci în 2017, 23,6 milioane de euro din venituri au fost create astfel. E o sumă totuși uh, frumușică Uh, e vorba de sume care au uh, fost uh, generate de către comunitățile de cercetare mai în urmă, deci asta dovedește că se învață pe parcurs. Și pentru acest an suma este de 24 de milioane, deci iată, progresele sunt reale. Nu vorbim doar de venituri, dar comunitățile respective au și o rată importantă de cofinanțare și vin cu active proprii care vor genera pe viitor venituri. Deci eu sunt optimist că vom ajunge la uh, durabilitate financiară pe termen lung pentru aceste comunități de cercetare. Sper că v-am răspuns la întrebările pe care ni le-ați adresat. Mulțumim! Domnul Digheri de la Frontex are acum cuvântul. Thank you very much, Mr. Chairman. Honorable members of the... Mulțumesc, domnule președinte, stimați membrii Parlamentului, stimați membrii Curții de Conturi, doamnelor și domnilor. Bugetul a crescut într-adevăr din 2016 în 2017 uh, peste 46 de miliarde de euro au fost uh, absorbiți de Frontex. Aproape 70% din acest buget suplimentar a fost alocat activităților de funcționare la frontierele externe ale Uniunii. A fost vorba aici de probleme de personal, uh, și problemele cu care se confruntă agențiile în a găsi personalul adecvat și a asigura echilibrul geografic. Pot să vă ofer următoarele date. La ora actuală avem aproape 650 de angajați. Dacă facem o comparație cu situația de dinainte, de marele val de recrutare, aproape că ne-am dublat personalul agenției. Obiectivul nostru e de a avea 1000 de angajați până la finele anului 2020. Acesta este de altfel noul mandat Frontex adoptat în 2016. La începutul acestui an, rata posturilor vacante a fost în medie de 34%. Aceasta era situația la începutul anului, Conform estimărilor noastre, până la finele acestui an vom avea o rată de posturi vacante de aproape 18%. Am reușit așadar să reducem rata posturilor vacante. Trebuie însă să scot în evidență că principalele probleme de care ne lovim, le întâmpinăm când vine vorba de recrutarea agenților temporari. În al doilea rând, recrutarea experților naționali este mai puțin, are mai puțin de suferit de pe urma coeficientului de corecție, deoarece acesta nu se aplică acestor, aceste categorii de personal care este trimisă de statele membre. Agenții contractuali reprezintă o categorie care are mai puțin de suferit de pe urma coeficientului de corecție scăzut, deoarece aici avem o situație complet dezechilibrată, avem foarte mult personal uh, de la fața locului. Pentru a vă face o idee în ce privește această situație de dezechilibru geografic, aproape 50% din personalul actual e polonez. Dacă vă dau date referitoare la cea de-a doua comunitate națională cea mai mare reprezentată în personalul agenției, aceasta cea de-a doua comunitate sau naționalitate, dacă vreți, cea mai bine reprezint, reprezentată, rep, echivalează cu 7,5% din personal. Deci constatați că jumătate din personal vine dintr-un stat membru, după care cel de-al doilea grup reprezintă doar 7,5%. După aceea, după cele cinci principale naționalități, avem alte naționalități care sunt undeva sub pragul de 3-4%. Avem un dezechilibru geografic, așadar. Care sunt măsurile pe care uh, le vom aplica pentru a face față acestei situații? Bineînțeles, coeficientul de corecție merge din nou pe drumul greșit, deoarece nu a, folos- nu a fost folosit cum trebuie. 68 este 68, asta înseamnă că la sfârșitul acestui an personalul va trebui să returneze retroactiv o parte din plățile făcute după data de 1 iulie. O adevărată problemă. Avem uh, acordul privind sediu cu statul membru Gaza în vigoare. Este un uh, proiect în curs pentru a crea o școală europeană acreditată la Varșovia în contextul acordului uh, privind sediul, am reușit să obținem din partea statului polonez o serie de privilegii care, într-un fel sau altul, pot prezenta um, un interes, însă, haideți să fim sinceri, efectul nu poate compensa un coeficient de corecție atât de scăzut. Prin urmare, luăm în calcul la ora actuală următoarele măsuri. În primul rând, Comisia, în propunerea sa de pe data de 12 septembrie, în ceea ce privește reformarea regulamentului privind Frontex, a propus un sistem care ar permite agenției să aplice norme diferite, coeficiente de corecție diferite. Cred că această propunere a Comisiei merge pe drumul cel bun în continuare o măsură tranzitorie, poate că într-o zi vom ajunge să aplicăm într-adevăr sistemul propus de comisie. Eu i-am propus Comitetului Executiv măsuri de natură socială, măsuri propuse de altfel și de DG Hasher, anumitor agenții și rețelei de agenții, Comitetul Executiv trebuie să discute aceste propuneri, față de care statele membre au o părere favorabilă, pentru că acestea au uh, conștientizat efectul pe care îl are această situație dezechilibrată. Cu toate acestea, e nevoie de discuții referitor la implicațiile juridice. Există alte măsuri pe care le-am putea lua în calcul, de pildă implicarea EPSO în recrutările pentru agenție, pentru că în acest fel uh, să avem acces la o listă cât mai amplă de rezervă sau să organizăm cu ajutorul EPSO recrutări speciale. Asta ar permite ușurarea presiunii asupra serviciului nostru de resurse umane, însă nu ar elimina complet problema cu care ne confruntăm din cauza coeficientului scăzut uh, de corecție erorilor. Am reușit cu toate acestea să sporim nivelul detașărilor la frontierele externe și să sporim rezultatele la nivel practic. Pot să vă dau doar două date, cred că sunt suficiente la ora actuală, pe măsură ce vorbim, 1500 de agenți de frontieră sunt detașați la frontierele externe, cele mai mari operațiuni, Temis în Italia, Grecia, operațiune în curs în Spania. Avem multe alte misiuni în ce privește returnările. În 2017 am organizat 340 de zboruri de returnare, am returnat 14.200 migran- de migranți uh, ilegali, echivalentul la 10% din uh, migranții ilegali care au fost uh, trimiși înapoi în țările lor de origine. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult pentru aceste răspunsuri. Poate am să privesc înspre raportorii din umbră și ceilalți uh, membri. Are cuvântul înainte de toate doamna Kadenbach Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule Sarvama, și vă mulțumesc tuturora pentru că o parte din întrebările pe care le-am uh, notat uh, au primit deja un răspuns după introducere. Mulțumesc, uh, îi mulțumesc foarte mult curții de conturi și doamnei Amon pentru activitatea dumneai ei. Am să încep cu Frontex. Ce spuneați despre țările din care provine personal dumneavoastră. Am o întrebare care merge pe acest făgaș. Credeți că salariile scăzute de la Frontex ar putea să joace un rol când vine vorba de țările din care provin oamenii care își prezintă candidatura la Frontex? Oare dacă s-ar majoria, dacă s-ar majora salariile, uh, s-ar ajunge la o distribuire geografică mai uniformă a personalului? Prima întrebare, a doua. În 2017 s-au ocupat 123 de posturi noi la care s-a oferit asemenea formare adecvată. Există un fel de mm, punct maxim, să spun, de echilibru, de compensare unde uh, Uh, la care să spunem, bun, se achită suma cu tare pentru cursurile de formare, asta presupune ca oamenii să rămână pe post un anumit număr de luni pentru a recupera investiția. Există um, o cuantificare de acest gen? Cea de treia întrebare. Poate că deja a primit un răspuns, poate n-am fost eu suficient de atentă. Agenția a răspuns la întrebarea cu numărul 9 că la sfârșitul anului 2017 au existat șase posturi vacante de management. Care e situația actuală în ceea ce privește posturile vacante de management? Poate că ați răspuns deja și n-am fost eu atentă. Următoarea întrebare. Nu știu cine ar fi mai în măsură să răspundă. Vorbeam de pagina de internet Webso, EPSO. Și alte agenții și-au publicat uh, posturile libere pe Epson. Astăzi am auzit că ar putea să fie probleme cu uh, traducerea, procedura uh, de lungă durată, necesitatea de a traduce multe documente. Ce recomandați dumneavoastră? Sunt recomandări din partea comisiei? Cum credeți că ar putea să se simplifice accesul la această rețea? Care sunt, după părerea dumneavoastră, avantajele pe care le prezintă rețeaua EPSO în ce privește posturile vacante? Am o întrebare și pentru comisie în ceea ce privește EASO, care se lovește cu numeroase, de numeroase probleme în ceea ce privește personalul, achizițiile publice, multe sarcini de mare interes în domeniile de politică sunt alocate EASO, însă problemele actuale pot uh, îngreuna atingerea acestor obiective? Care sunt soluțiile pe care le întrevede Comisia pentru a ajuta EASO să depășească aceste obstacole? Cam atât uh, pentru prima rundă. Mulțumesc. Urmează domnul de Young. Prima întrebare, o chestiune orizontală la care s-a, răspuns, s-a primit un răspuns uh, amănunțit din partea rețelei, e vorba de cele trei agenții finanțate. Totul a început cu pilotul EASO, care a fost discutat la grupul de lucru instituțional. Însă, când domnul Sarvamar, raportorul pentru acest an, ne-am deplasat la ECA, în, la Helsinki, în cadrul unei vizite de lucru la Curtea de Conturi. Am uh, fost deosebit de impresionați de procedurile aferente conflictelor de interese, cât și de faptul că volumul de lucru este absolut imprevizibil. Într-un an s-ar putea să primească mai multe solicitări decât în anul anterior și aveți, bineînțeles, un, per, un anumit volum de personal care reflectă expertiza agenției pe care vreți să-l păstrați. Dacă într-un an primiți uh, mai puține solicitări de autorizare decât, într-un, an, decât în anul anterior, e o problemă. Am auzit și de la sa reacția asemănătoare care nu e mintit în răspunsuri, însă bineînțeles există agenții care au un aviz contrar și mă întreb care e justificarea, pentru că nu s-a reprezentat uh, foarte bine, uh, nu s-a răspuns foarte bine la întrebarea noastră. Nu cred că um, suma ar trebui să fie colectată de comisie și de agențiile în sine, după care să fie transferată comisiei sau invers. Comisia transferă sumele colectate sub forma taxelor percepute către agenții. Nu mai există acum finanțare obișnuită de la bugetul, de bugetul Uniunii, după care Comisia ar percepe aceste taxe. Deci Comisia se expune riscului de a percepe mai puține taxe uh, într-un anumit an care intră la bugetul Uniunii și asta s-a discutat la Helsinki, acest model alternativ. Nu cred că există multe poveri administrative pe care le presupune acest model suplimentar. În al doilea rând, în ce privește conflictele de interes. Ne-am lovit de scandalul uh, emisiilor, de omologarea autoturismelor. Am văzut cum uh, organismele de certificare, de altfel conform legislației recent adoptate, nu vor mai percepe taxele relevante ele însele, acestea vor uh, fi trimise autorități, vor trimite solicitări autorităților centrale și după care cheltuielile le vor fi rambursate. Agențiile par să fie foarte optimiste că în cazul lor nu există un conflict de interese și totul e cât se poate de minunat. Eu nu cred că așa stau lucrurile. Citind raportul, mi-au cam, mi s-au cam trezit suspiciuni și uh, mai ales în ce privește independența procesului. Cât și în ce privește argumentele prezentate de o parte din agenții. Aș dori de asemenea să discut despre consultanță. Aș vrea ca rețeaua să-mi spună dacă există o politică generală de a nu înlocui personalul intern cu consultanți. Care e politica lor dacă uh, rețeaua poate să-și dezvolte pe, o, o politică în acest sens, pentru că răspunsul mi s-a părut cam neclar. Ultima întrebare se referă la EASO și Frontex. E o adevărată provocare recrutarea de personal nou și cred că formarea este absolut importantă din această privință, lucru amintit și de colegi Mă întreb dacă la un moment dat ne veți putea comunica care sunt modulele de formare pe care le folosiți, materialele, pentru a ne face o idee mai bună, pentru că răspunsurile au fost cât se poate de generale și nu pot să fac o idee referitor la în ce anume a constat formarea personalului nou angajat. Aici aș aprecia așadar informații suplimentare. Ultima întrebare la Comisia Libe. Sunt raportor în ce privește Carta Drepturilor Fundamentale. Am constatat că există un acord general pentru ca agențiile să-și elaborează, să-și elaboreze o cartă a drepturilor fundamentale în general, însă când vorbim de Frontex, există o strategie? Cum sunt integrate drepturile fundamentale în agenție? Există un curs de formare pentru personal? Mulțumesc, doamna Iala Sender. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, doream să-i mulțumesc uh, domnului Sadzius de la Cursa de Conturi pentru raportul prezentat în acest an, în forma sa actuală, cred că e mult mai clară, mult mai ușor de parcurs, nu doar pentru noi, cei care avem așa o idee aproximativă referitor la ce înseamnă fiecare sigla agențiilor, ci în linii mari, prezentarea ca să nu mai vorbim de ideea de a grupa agențiile așa cum am recomandat noi la momentul respectiv pe rubrici. Cred că în acest fel ne putem uh, concentra mai bine pe felul în care aceste agenții de care Uniunea Europeană are nevoie cum aceste agenții acoperă domeniile de prioritate fixate. Noua prezentare facilitează considerabil înțelegerea. Vă mulțumesc așadar, nu doar pentru că ați publicat raportul mai devreme, ci și pentru calitatea prezentării. În al doilea rând, încă o dată văd că pentru 2017 ne lovim de o problemă cu EASO, Agenția Europeană pentru Azil având în vedere circumstanțele, e ușor de înțeles de ce, însă, cu toate acestea, rămân o serie de întrebări în aer. În primul rând, aș vrea să întreb pe noul director, pentru că nu am înțeles clar în urma discuțiilor dacă făcea parte sau nu din uh, comitetul executiv al agenției. De când? Dacă ne poate spune care sunt funcțiile pe care le desfășoară la EASO din acest an. În al doilea rând, vroiam să aflu mai multe despre relația cu Comisia Europeană, pentru că ne-am văzut uh, în situația în care aceste agenții, care au un mandat din partea Comisiei Europene pentru diferite servicii, pun în aplicare uh, politici pe care noi, în calitate de colegiuitor le adoptăm, dar vrem să văd mai îndeaproape cum cooperează cu Comisia când vine vorba de rezolvarea problemelor care apar în funcționarea de zi cu zi. Nu mă refer aici la problema cu EASO, mă refer de pildă la acest raport de control intern, dacă există o cooperare, cum se desfășoară ea. În al treilea rând, am constatat că, în ce privește resursele umane, având de vedere noile angajări care încearcă, care cumva scot în evidență problemele istorice ale agențiilor. Aș vrea să știu în ce fel se cooperează cu statele membre. De ce recomandări ar avea nevoie agenția, de pildă, în ce privește interacțiunea cu statele membre? Acum, Frontex. Da, sunt de acord că trebuie să rezolvăm cât se poate de repede problema coeficienților de corecție, care negativ fiind, în loc să încurajeze și să sporească interesul pentru agenție, pune și mai mult bețe în roate. Vroiam să îl întreb pe directorul adjunct Ce privește rambursarea costurilor îndeosebi în ce privește țările terțe. Dacă ne-ar putea explica cum s-a introdus sau se introduce modelul simplificat de rambursarea costurilor, pentru că mă interesează în mod deosebit. În ce privește Institutul European de Inovare și Tehnologie, vreau să vă întreb în legătură cu deciziile de adjudicare a acelor kicks. Aș vrea să știu cum se evită apariția diferențelor de tratament, problemă cu care ne confruntăm în ce privește toate programele de cercetare și dezvoltare. Apar dezechilibre considerabile. Și în al doilea rând, Ines, intervine domnul președinte, te poți apropia de sfârșit, pentru că mai avem 12 minute pentru a răspunde la toate aceste întrebări. Te rog. Are we finished? Thank you very much. Ai terminat. Bine, îți mulțumesc. Mai aveam și eu întrebări, dar o să adresez una singură despre EIOPA. Mă uit la acea planșă, există o agenție standard și veniturile la care ajung din taxe și numărul de angajați Întrebarea mea este dacă există o legătură, poate nu cunoașteți răspunsul astăzi, dar care e profilul angajaților și crește pe măsură ce crește bugetul sau scade numărul angajaților? Poate data viitoare ne puteți da acest răspuns, pentru că înțeleg că nu-l cunoașteți astăzi. Voi cere rețelei să răspundă la final, când faceți rezumatul, și acum să dăm întâi cuvântul Frontex și EASO. 2-3 minute fiecare, începem cu Frontex. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește impactul coeficientului scăzut de corecție, da, probabil că nu e singurul motiv. S-am văzut în funcție de naționalități că cele mai importante cereri vin din state membre unde coeficientul de corecție e mai scăzut. Pe politica de training avem astfel de politică pentru toți nou veniții și în 2017, de exemplu, am avut un număr foarte mare de angajați pe care am format În 2017 am avut 275 colegi membri ai echipei uh, formați, 440 de participanți, deci unii dintre colegii noștri au participat la mai mult de o sesiune. Avem uh, formarea inițială, fel încât noi colegi află despre ce e vorba în agenție, ce mandat are și așa mai departe. Există modul despre drepturi fundamentale și pentru cei care lucrează în sediul central și cei detașați la frontierele externe. În ceea ce privește numărul de posturi libere în domenii manageriale, am uh, angajat în 2018 trei directori noi Avem un șef de unitate. Un post a devenit vacant ca urmare a unei uh, schimbări de poziție, de mobilitate și avem câteva posturi libere care și ele au devenit vacante ca o consecință a faptului că uh, șeful unității respective a căutat un alt loc și au mai existat uh, situații de mobilitate internă. Ceea ce privește rambursarea, nu știu sigur dacă am înțeles întrebarea. Era vorba de noua schemă financiară? În 2018, agenția a implementat pentru prima dată costuri pe unitate, o schemă de în acest sens, ceea ce înseamnă că am rambursat statele membre conform costurilor pe unitate pe care le-am văzut în anii trecuți. și am ajuns la un cost mediu pentru resurse umane. Dar nu implementăm această nouă schemă și pentru nave și pentru echipamente tehnice mari. Când am pregătit acest, această nouă schemă financiară, am ajuns la concluzia că asta ar uh, spori nivelul cheltuielilor și că acest lucru nu ar fi într totul justificat. Așadar trebuie să mai învățăm despre costurile reale ale elementelor tehnice. Dar și acest nou sistem poate ajuta să folosim mai bine bugetul și am dezvoltat acest sistem nou împreună cu rețeaua unor experți pe buget, cu partenerii din statele membre și ne așteptăm ca în acest an și în anul următor să îmbunătățim abilitatea agenției să folosească mai bine bugetul și să evităm surplusuri sau supraestimări ale cheltuielilor pe stat membru. Și atât din partea mea. Mulțumesc! Din partea EASO, domnul Adu, vă rog doar câteva minute. Mulțumesc! În ceea ce privește formarea, este un aspect cheie din ceea ce încercăm să facem. E important pentru că suntem Academia de Formare în Europa. Avem, am pregătit peste 27.000 de funcționari în Europa, deci și proprii angajați pot beneficia de acest tip de formare. Vă vom trimite informații mai detaliate, dar tipul de training depinde mult de funcția funcționarului respectiv. Lucrăm pe probleme de azil pentru a ne asigura că colegii sunt bine pregătiți. În ceea ce privește drepturile fundamentale, răspunsul este cam același. Scopul agenției, motivul pentru care existăm, este să susținem statele membre în aplicarea drepturilor fundamentale ale UE, dreptul la, la azil. Deci, Asta stă la baza abordării noastre. E drept că nu am formalizat încă o strategie în sine, dar avem materiale detaliate, module, atât pentru statele membre cât și pentru angajați și o cooperare foarte strânsă, desigur, cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale. Legăm o serie de proiecte comune. Propunerea pentru o agenție nouă include și funcția unui uh, expert în acest sens. Avem poziții similare ca la Frontex și ne ocupăm, ne pregătim și pentru acest rol. A mai fost o întrebare despre mine. Sunt jurist în domeniul azilului, în toată viața am lucrat în domeniul azilului timp de 10 ani în Agenția Națională din Franța pentru probleme de azil și la ea am fost angajat în 2012, am început în 2013, am deținut o serie de poziții diferite, printre altele am fost responsabil cu coordonarea schemei de relocare din Grecia către restul Europei și apoi declarațiilor UE Turcia, înainte de a fi numit director adjunct am fost directorul uh, unității care susține statele membre în a adapta cadrul juridic, aspecte practice, susținerea practică. Iar în relația cu Comisia știu că nu avem mult timp, suntem într-o strânsă cooperare cu DigiHome, în special am avut o perioadă mai dificilă cu Comisia, dată fiind situația în agenție, dar acum uh, Cred că avem o relație bună, bazată pe încredere și la nivel de management avem conferințe bisăptămânale cu Digi Home. Ar mai fi multe de spus, dar nu avem suficient timp. Iar în ceea ce privește susținerea din partea statelor membre, tot ceea ce facem se bazează pe cooperare practică cu statele membre, pentru statele membre, însă, în special pe partea de operațiuni, Vedem o oboseală în trimiterea de experți. Consumă multe resurse, astfel încât astăzi avem doar 26% din forța de lucru pe teren. Când am început am avut 100% și a trebuit să venim cu soluții alternative. Angajamente suplimentare din partea uh, birourilor naționale de azil ar fi foarte binevenit. De fapt, e foarte necesar pentru a ne da acea valoare reală, plus valoare reală pe care trebuie să aducem. Mulțumesc, domnule Adu. Și acum rețeaua. Vă rog, foarte pe scurt, 2-3 minute. Știu că e greu. Revin la întrebarea consultanților care să, dacă au înlocuit consultanții. Abordarea generală dacă am locuit funcționarii. Am căutat să eficientizăm procesele, am distribuit sarcinile altor angajați. Dar când vine vorba de procese sau sarcini pe care agențiile trebuie să le desfășoare, acolo, într-o evaluare de la caz la caz, am adus consultanți. Nu este o politică generală să avem fie consultanți sau să nu aducem consultanți, ci se face o evaluare de la caz la caz. În ceea ce privește taxele, rețeaua analizează situația tuturor celor 45 de agenții, dar um, finanțate din propriile taxe sunt doar uh, câteva, 4 sau 5 nu pot să mă refer la toate, dar ce am spus în răspunsul nostru de fapt sunt șase, dintre care cinci sunt de altă părere decât a dumneavoastră. Ei spun, aceste agenții, cinci spun, că un proces în care comisia ar colecta aceste taxe ar fi mai dificil din aspect administrativ decât procesele automatizate pe care le au acestea. Iar în ceea ce privește legătura cu profilurile angajaților, va trebui să revin, nu vă pot răspunde acum. Mulțumesc! Mulțumesc foarte scurt din partea Curții de Conturi, un rezumat scurt, un rezumat foarte scurt. Vreau să mulțumesc tuturor participanților la această dezbatere. Cred că a fost, uh, au fost informații foarte importante pentru noi pe aspectele orizontale. Mulțumesc foarte mult. Domnul raportor, ultimul cuvânt. Mai am vreo 20 de secunde, așadar nu vă voi dezamăgi. Mulțumesc tuturor. Este un uh, cireașa de pe tort, dacă vreți așa. Mulțumesc biroului meu. Mă bucur că am putut că vom putea finaliza raportul până la termenul limită pe 17 decembrie și apoi le vom analiza în ianuarie 2021 și și vom continua această activitate. Mulțumesc! Mulțumesc domnului Savaba! Se încheie acest punct aici. Mulțumesc raportorului, colegilor, curții, rețelei, și participanților. A fost o sesiune foarte bună și aștept să discutăm raportul în ianuarie. Ședința se încheie aici, iar afară în stânga putem uh, să ciocnim un pahar dacă doriți. Toată lumea e binevenită. De aceea m-am și grăbit așa, spune raportorul.